prezent. Am înțeles că avem un acord în legătură cu un atelier sau o audiere în 15 aprilie care va da raportorilor din umbră ocazia să dezbată mai în detaliu această problemă. Eu uh, aș dori să păstrăm calendarul pentru că avem o audiere la ora 10 în această dimineață. O să o rog pe doamna Sartori să prezinte amendamentele. Îi vom asculta pe raportorii din umbră dacă doresc să facă comentarii foarte scurte și avem și un reprezentant al comisiei. Deci, uh, un comentariu foarte scurt și din partea comisiei. Vă mulțumesc pentru că ați venit și vă sugerez să uh, continuăm această discuție la audiere. Din păcate, termenul limită pentru amendamente este în 27 martie, datorită calendarului din Comisia de Fond. Deci, dezbaterea amendamentelor va trebui să aibă loc după depunerea amendamentelor. Îmi pare rău, dar doar așa putem să uh, ne îndeplinim uh, calendarul. Îmi face plăcere să-i dau acum cuvântul doamnei Sartori pentru a prezenta acest raport de aviz. Grazie, președinte. Eh, il... Mulțumesc, domnule președinte. În acest moment în care avem discuția de astăzi privind proiectul de aviz, pe mine m-ar fi interesat să informez comisia noastră IMCO în legătură cu activitatea de până acum. Avizul a fost trimis serviciilor competente acum două săptămâni, pe data de 3 martie, și proiectul pe care l-am prezentat eu, în primul rând, a ținut cont de regulamentul prezentat nouă de Comisia Europeană cu obiectivul de a reformula cadrul normativ privitor la mm, punerea pe piață și la utilizarea de substanțe biocide în Uniunea Europeană. În ce mă privește, am formulat 100 de amendamente cu scopul de a simplifica și armoniza normele pentru statele membre și pentru industria europeană, cu obiectivul de a evita suprapuneri inutile cu legislația deja existentă în materie, în materie de substanțe chimice și, sigur, obiectivul principal de a proteja consumatorii, garantându-le o informație corectă. Aceste obiective sunt prezentate în articolele 25, 28, 44, 47 și altele care au fost uh, analizate împreună cu Comisia Envi și Uh, aspectele pe care le-am luat în considerare au depășit puțin amendamentele uh, uh, de competență comună cu Envi. În rezumat, ele privesc mai ales obiectivul de a reduce cât mai mult timpul, timpul și atunci costurile asociate cu procedura de acreditare și acest pachet de amendamente de la 18 la 72 sunt o serie de amendamente 20, 21, 22, 50, 60, 61, 62 au această uh, temă de a reduce uh, și intervalul de timp și costurile. Un al doilea pachet de 5 amendamente privește o mai bună definire a modificărilor administrative de acordarea autorizațiilor. Un al treilea pachet de amendamente privește îmbunătățirea procedurilor și, de cerin- și a cerințelor de acces la date pentru a crea condițiile pentru a reglementa fenomenul așa zișilor free riders, pasageri clandestini, mai ales printr-o mai bună definire a articolului 83 eliminarea discriminării arbitrare a unor produse dezinfectante care nu pot beneficia de criteriile de excluziune descrise în articolul 5, deci e vorba de amendamentul 15, de limitarea unei valori comparative pentru acele produse pentru care există experiența necesară și îmbunătățirea condițiilor de etichetare cu obiectivul de a avea pe etichetă doar informațiile utile pentru consumator și se dorește transferarea în interiorul informațiilor de siguranță, informațiile care nu sunt neapărat și imediat necesare, o mai bună echilibrare a condițiilor pentru comerțul paralel, limitate la produsele identice bazate pe aceeași sursă și aceleași ingrediente, o îmbunătățire a procedurilor pentru recunoașterea reciprocă a autorizațiilor naționale, amendamentele de la 52 la 59, alinierea dispozițiilor regulamentului la legislația existentă, mai ales REACH, cu obiectivul, cum am mai spus, să nu creăm suprapuneri am propus anumite modificări pentru ca normele privitoare la emisii, eh, la punerea pe piață acestor produse să fie simple, mai ales în ce privește IMM-urile, pentru că 75% din piață, eh, din piața sectorului reprezintă IMM-urile și de aceea am propus ca ECA să fie centrul de primire a tuturor cererilor de autorizare, cum se întâmplă și pentru RICI, și pentru uh, protejarea mediului și pentru protejarea drepturilor consumatorilor în ce privește o informare corectă a acestora. Și în fine am dorit să propun de asemenea eliminarea tarifelor anuale care trebuie plătite pentru evaluare uh, și să fie acestea conectate de activitatea desfășurată efectiv. Asta ar fi o primă descriere a amendamentelor. Dacă doriți să intrăm în detalii, sigur că vă stau la dispoziție, stau la dispoziția tuturor colegilor și mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Da, vă mulțumesc, doamnă Sartori, pentru, a, da, pentru acest document foarte exhaustiv și arată importanța acordului cu care am ajuns la, cu Comisia ENVI pentru o cooperare consolidată ca să vă concentrați pe problemele cu care am căzut de acord în legătură cu ENVI despre cunoașterea reciprocă și așa mai departe. Deci amendamentele ar trebui să treacă uh, direct la plenară. Sigur, probabil că vor fi implicați și cei doi președinți ai comisiilor, dar până acum am înțeles că cooperarea noastră cu raportorul de la Envia s-a desfășurat foarte bine și cred că asta ne arată importanța uh, acordurilor între comisii. Acum uh, începem discuțiile. Raportorii din umbră, domnul Buzoi, domnul Fox, dacă altcineva dorește să vorbească, da, domnul Schwab, haideți să începem cu domnul Bușoi. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând o felicit pe doamna Sartori pentru proiectul de raport uh, care mi se pare foarte valoros pentru că propunerea în legătură cu produsele biocide este un dosar dificil, foarte tehnic și negocierile cu Comisia Envi au fost foarte bune. Sunt de acord cu linia generală a avizului propus. Există o serie de idei pe care le salut și aș dori să pun accentul acum pe crearea unei proceduri centralizate de autorizare care ar îmbunătăți eficiența întregului proces. Cu toate acestea, propun câteva elemente complementare care să facă parte din amendamentele pe care le voi depune eh, pentru acest proiect de aviz. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru între protecția eh, sănătății umane și a mediului și în același timp să le dăm posibilitatea companiilor noastre să inoveze și să rămâne competitive. De aceea insist asupra cercetării și dezvoltării și trebuie să atenuăm cerințele din propunerea comisiei în legătură cu autoriz- autorizările pentru experimente cu produse biocide autorizate. Am putea introduce o perioadă limită în care autoritatea competentă poate să emită un aviz în care evaluează impactul. Mai mult ar trebui să reducem birocrația făcând o distincție între eh, autorizațiile existente și prin simplificarea procedurilor acolo unde schimbarea nu este semnificativă și nu eh, crește riscul pentru sănătatea, sănătatea umană sau mediu. În al doilea rând, am câteva comentarii în legătură cu cerințele de etichetare în legătură cu materialele și articolele tratate. După cum am spus când am discutat uh, informația pentru consumatori. Uh, prea multă informare, uh, prea multă informație este dăunătoare. Setul de cerințe impus de propunerea comisiei merge prea departe și impune o sarcină prea mare asupra industriei fără vreo plus valoare pentru consumatori. Și vă atrag atenția asupra cerinței de a menționa numărul de autorizare al tuturor produselor bio, biocide utilizate pentru a trata un aliment. Uh, nu văd cum poate ajuta acest lucru consumatorii, pentru că aceștia sunt consumatori, nu specialiști, nu înțeleg cu ce ar putea ajuta să cunoască numărul de autorizare al acestor produse biocide. Etichetele trebuie să fie lizibile și comprehensibile și în acest sens trebuie să uh, luăm în considerare uh, plasarea pe eticheta numelui substanței active, utilizând uh, nomenclatură comună, dacă este posibil, așa încât aceste nume să însemne ceva pentru consumatori. Altfel, consumatorii se vor confrunta cu o, lingă, o lungă listă de substanțe active care nu înseamnă nimic pentru ei și nu aduc niciun fel de informație suplimentară. Mai, au, mai am și alte propuneri, însă voi, eh, mă voi opri acum pentru că nu discutăm amendamentele în profunzime. O felicit din nou pe doamna Sartori și sper că în final vom avea un consens eh, aici și în Comisia Envi. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Sper că veți putea să luați parte la acel atelier pe care îl vom eh, organiza pentru că va fi important pentru doamna Sartori să fie susținută de uh, comisia noastră. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domn- doamnei Sartori pentru progresul pe acest dosar și pentru abordarea pe care a adoptat-o în munca nu doar cu raportorii din umbră din această comisie, ci și cu cei din ITRE și ENVI. Grupul ECR este de părere că propunerea uh, acoperă toate preocupările noastre și uh, ne alăturăm doamnei Sartori în amendamentul de a extinde domeniul de aplicare al procedurii de aplicare, de, de autorizare. Uh, susținem propunerile pentru cercetare și dezvoltare de a elimina materialele de contact alimentar din acest regulament, regulament de vreme ce sunt deja reglementate și de a îmbunătăți uh, propunerile Comisiei. Domnul Schwab. Mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc raportarea. Vă reamintesc că am dezbătut deja de multe ori în această comisie reglementare privind substanțele chimice și în trecut, <clears throat> dar uh, văd că nu a fost nimeni prezent de la Verzi și de la socialiști. Bine, doamne Sartori, trebuie să-i mulțumim uh, pentru că ne-a facilitat mult munca. Eu nu am uh, depus uh, niciun amendament, nu cred că mai e necesar. Cred că scopul unei mai mari simplificări a acordării autorizărilor uh, biocidelor a fost atins de doamna Sartori și o mai mare armonizare pe piața aceasta în care până acum au fost, implicat, uh, au fost implicate autoritățile naționale mai mult. Și cred că doamna Sartori a reușit să facă acest lucru și să acționeze în direcția diminuării birocrației. Cred că toate elementele acestea sunt pozitive, pentru că, după cum a spus și domnia sa, protejăm consumatorii <clears throat> și până la urmă cred că va, vom putea beneficia de un consens larg. Președintele, mulțumesc. Doamna Gebhardt, din păcate, nu este aici în această dimineață. Atunci solicit uh, comisiei, dacă dorește să facă niște comentarii. Avem timp la dispoziție, dar poate niște comentarii scurte pentru impresiile noastre inițiale, dacă doriți să ne le împărtășiți. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi doamnei Sartori pentru un raport foarte constructiv. Conține un număr de elemente uh, cu care suntem de acord. Nu vom intra în detaliu, doar să spun că unele din elementele privind cercetarea și dezvoltarea, uh, evaluarea comparativă și metodelor de evaluare a produsului Uh, bazându-ne pe datele existente, sunt foarte interesante și putem să le folosim. În privința etichetare, etichetarea am spus că am recunoscut uh, nevoia unui echilibru în această problemă și trebuie să uh, ab- cred că prin abordările sugerate vom găsi acest echilibru în legătură cu utilizarea durabilă a biocidelor. E o temă importantă, după cum am mai spus. Trebuie să facem mai multe analize, dar cred că la amendamentul 28 8 uh, se face o propunere compatibilă cu inițiativa noastră. Poate trebuie să examinăm lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Amenajele mai dificile pentru noi. Știu că există un, uh, un număr de propuneri care doresc să uh, diminueze durata de obținere a autorizațiilor Sigur că noi trebuie să acționăm întotdeauna pentru a ne ușura viața. Există lucruri cum ar fi numere de autorizare, numere de referință, coduri de autentificare. Mm, sunt foarte multe din aceste elemente uh, conținute în raport și poate s-a intrat prea în uh, detaliu pentru această fază a procesului legislativ de asemenea, amendamentul 24 cred că slăbește nivelul de protecție a vederii pentru candidații la substituire. Poate uh, niște, câteva cuvinte de legătură la uh, mo- motivul pentru care am amendat noi în propunerea noastră status quo existent a fost că analiza noastră a, ne-a spus că era foarte dificil de a evalua produsele uh, biocide în uh, contextul materialului alimentar. Deci asta am făcut-o ca rezultat a experienței noastre directă, directe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru acest răspuns constructiv și voi da din nou cuvântul doamnei Sartori și reconfirm calendarul și poate că ne puteți spune și dumneavoastră cum doriți, care doriți să fie datele, deci avem uh, raportul nostru la dispoziție, termenul pentru amendamente 22 martie, din păcate e de vreme, dar cred că uh, raportorii din umbră sunt bine pregătiți. Și apoi mai putem face o analiză amendamentelor pe 2 aprilie. Trebuie să votăm înainte sau? Da, probabil că va trebui să uh, votăm înainte de 8 aprilie pentru a ne conforma cu calendarul, deci nu va putea fi o dezbatere uh, amănunțită, dar cred că raportorii uh, din umbră cunosc foarte bine problemele acestea. Deci vom avea, vom avea timp să, să, să analizăm și amendamentele de compromis pe care le-ați putea propune pe data de 7 aprilie. Deci, doamna Sartori, dacă doriți să mai adăugați ceva în urma celor spuse de antevorbitori, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc doar să mulțumesc, să mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, pentru contribuția noastră la acordul cu Comisia Envi, cu colega de la Envi. Uh, contribuția noastră a fost foarte importantă pentru activitatea noastră comună prin care a fost uh, elaborat acest regulament. Mulțumesc și celor, celorlalți raportori pentru contribuțiile lor și pentru activitatea noastră în comună pe durata acestor luni. Am uh, citit amendamentele lor și voi încerca să ajung la cât mai multe compromisuri posibile și în ce privește comisia, sigur, vom încerca și împreună cu ei să le explicăm motivele pentru care am depus amendamentele pe care le-am depus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, mulțumim, doamnă Sartori. Mulțumim și comisiei și sper că totul se va încheia cu bine, dar uh, după aceea va fi mai greu la negocierile cu Comisia Envi. Dar știu că toți raportorii au colucrat cu noastră foarte bine. Aș dori să încheiem acest punct. Vom avea o scurtă pauză până la 9 și jumătate și apoi voi, da, voi întâmpina în mod formal unora din un, unii oaspeții noștri și sigur că este loc în uh, sală pentru toți participanții la audiere și vom uh, auzi o prezentare a unui studiu foarte interesant ca în introducere la audierea noastră, deci uh, pauză până la 9 și jumătate și apoi uh, uh, continuăm. Mulțumesc! Hai să Uh, Bună dimineața încă o dată tuturor. Cred că o să reluăm programul nostru din această dimineață în ceea ce privește uh, piața internă, uh, spațiul economic european și Elveția. În primul rând, aveți o prezentare din partea doamnei Cristina Tobla. Ne va arăta o serie de uh, diapozitive care să ne plaseze în context. Doamna profesor Tobler este aici. mi s-a alăturat uh, pentru a prezenta informațiile generale, dar va fi prezentă și în panelul de experți care va începe la ora 10 și de asemenea salut pe raportorul pentru acest important raport, domnul Rafal Traskovski. Uh, este un raport din proprie inițiativă și în calitate de comisie am considerat că este o ocazie foarte bună la începutul acestei perioade de 5 ani ca această comisie să evalueze uh, relațiile de lucru în piața internă cu partenerii și vecinii noștri și să ne înțelegem, să ne implicăm în acest proces de cooperare și înțelegere. Acest, această comisie nu face doar să revizuiască legislația, dar trebuie să examinăm și achiul comunitar, să vedem unde funcționează și unde nu. Acum uh, lucrăm la Uh, achizițiile publice și recunoașterea uh, calificărilor, unde încercăm să facem un cad de pregătire a unor posibile reforme și ne angajăm în noi legislații, cum ar fi directiva uh, servicii și supravegherea pieței. De asemenea, lucrăm la standardele internaționale care vor veni ca o propunere legislative până la sfârșitul acestui an. Avem o agendă încărcată, însă parte din activitatea noastră este să încercăm să uh, cooperăm și cu partenerii noștri, nu numai cu Elveția, dar și cu parlamentari din diferite state membre. Asta este o scurtă introducere din partea mea. În primul Vreau să vă prezint acest uh, studiu interesant pe, pe care mm, doamna profesor uh, Tobler uh, l-a făcut pentru noi, iar uh, o distinsă carieră academică uh, și uh, se aplacă asupra dreptului comunitar și elvețian și interacțiunile acestor două. Uh, legislației. Deci uh, mă bucur să vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru această prezentare frumoasă, doamnelor și domnilor. Uh, o să vă prezint principalele puncte ale documentului de briefing care îl aveți în fața dumneavoastră. Acesta se referă la piața internă dincolo de Uniunea Europeană. Piața internă este definită de libera circulație a persoanelor, serviciilor uh, și capitalului și în sistemul dreptului comunitar, care este completat de dispoziții importante ale dreptului concurenței. Dreptul concurenței nu s-a aflat în centrul acestui uh, studiu, ci cele patru libertăți. Asta este o remarcă preliminară. Acest studiu se referă la extinderea pieței interne dincolo de Uniunea Europeană și motivul pentru aceasta este faptul că dispozițiile privind uh, piața internă se aplică în principiu numai în cadrul Uniunii Europene. Deci, în unele cazuri, astfel de dispoziții sau dispoziții similare trebuie extinse la terțe țări prin acorduri. Iar documentul analizează două cazuri pe de o parte uh, țările AELS și pe de altă parte uh, Elveția. Scopul acestui document de briefing a fost uh, să vadă cum s-a extins piața internă în raport cu aceste grupuri de țări și să vadă diferite moduri de integrare, să identifice provocările și să indice cum se poate spori Uh, performanța, funcționarea acestei piețe interne extinse. Cele două modele la care ne uh, referim se bazează pe uh, două tipuri de legislație. ALSU înseamnă că există o serie de terțe țări și apoi modelul elvețian, care este unul bilateral, numai Elveția este implicată și numărul uh, Uh, acordurilor uh, este cel care ne frapează. Avem un singur uh, acord la AELS. În cazul Elveției avem 20 de acorduri care prezintă o provocare. Cu cele 20 de acorduri formează centrul sistemului, însă situația este diferită. Atunci când vedem care este conținutul acestor uh, sisteme, vedem aici uh, diferite grade de extindere a dreptului privind piața internă. În ceea ce privește spațiul economic uh, european, sistemul aproape cuprinde totul și tot ce face parte din dreptul comunitar, cele patru libertăți, Uh, sunt incluse. Dar la sistemul bilateral cu Elveția, acolo veți vedea că, de fapt, acesta este unul selectiv. Un punct important care a fost subliniat și de Curtea Europeană de Justiție în jurisprudența, jurisprudența actuală. Nu uh, înglobează uh, modelul pieței interne. Mărfurile sunt uh, acoperite în mare măsură, dar nu în totalitate. În procentaje avem o limită în sensul că libertatea de circulație se referă la persoanele fizice, serviciile sunt foarte uh, limitate, mai ales pentru că nu avem un acord cuprinzător în această problemă și aici avem deficiențe mari. Capitalul nu este cuprins deloc. Deci, dacă ne uităm la elementele de bază ale celor patru uh, libertăți, concluzia este că sistemul bilateral este unul selectiv, el preia o serie de probleme din uh, acordurile sectoriale, așa le numim în Elveția, nu este unul care să înglobeze uh, totul, ci până acum a fost o opțiune să se mențină lucrurile așa. Avem limite nu numai în ceea ce privește domeniul de aplicare, când vedem uh, extinderea pieței interne, avem și o serie de limite uh, dintr-o perspectivă temporală. Sistemul SE putem să spunem că este dinamic în comparație cu cel bilateral. Uh, inițial se bazează pe uh, Uh, lege, așa cum uh, a fost ea conceput atunci când a fost semnat uh, acordul, dar totul se actualizează cel puțin la nivelul dreptului secundar. Este, deci, foarte dinamic. Dacă, în comparație, ne uităm la dreptul bilateral în Elveția, veți vedea că, în principiu, acesta este static, se bazează pe uh, dreptul comunitar atunci când acordurile pertinente au fost uh, semnate. Este actualizat într-o oarecare măsură pentru că comitetele mixte au posibilitatea să, uh, care au semnat acordul, au posibilitatea să îl actualizeze. Uh, însă această actualizare este limitată. Acest lucru este important și din perspectiva statelor membre noi din Uniunea Europeană, cele din valul 2004 și 2007. Libertatea de circulație a persoanelor nu a fost extinsă în mod automat la aceste uh, țări, au trebuit adoptate măsuri și reguli de aplicare. Cum se aplică aceste măsuri la aceste noi state. Apoi vorbim despre influența acestor terțe țări asupra uh, dreptului care face parte din cele două sisteme. Un, o problemă importantă din perspectiva acestor grupuri de țări este important să vedem cum se adaptează dreptul secundar, cine poate să îl influențeze, influențeze, cine poate să participe la uh, conturarea, dacă nu la uh, luarea, deci adoptarea deciziilor. În cazul uh, spațiului economic uh, european, vedem că statele AELS, membre ale SE, au oarecare posibilități să participe la uh, creonarea deciziilor, fac parte din multe comunități, pot să participe, să discute, să-și spună părerea, de cealaltă parte, la sistemul bilateral cu Elveția, acesta este extrem de limitat. În foarte puține cazuri există posibilitatea de a participa la nivelul conturării deciziilor. Acum, când trecem pe fond, pe fondul uh, pieței interne, ce înseamnă libertatea de circulație, ceea ce vedem este că sistemul SE se bazează în esență bazeze în esență pe uh, sistemul de omogen... omogeneitate și uh, a fost uh, a promovat acest principiu. În dreptul bilateral, dacă analizăm acordurile cu Elveția, a fost greu să găsim un termen Chapman acolo. Am spus că diferite interpretări sunt posibile. În cazul anumitor acorduri există diferite interpretări, o să găsiți detalii despre asta în raport. Putem să vedem, să constatăm o tendință, pentru că avem o serie de uh, sisteme uh, Curtea de Justiție spune că aceasta este o abordare sectorială și asta depinde de interpretare. Ce se întâmplă? S-ar putea să vedeți că avem dispoziții privind libera circulație, care nu înseamnă același lucru în dreptul comunitar și în sistemul dreptului bilateral. Dacă ne uităm la aceste dispoziții uh, în litera lor, ele par aproape similare. Ceea ce este uh, nemulțitor este că, nemulțumitor este că unele puncte sunt deschise lucruri importante, cum ar fi ce înseamnă libera circulație, e vorba numai uh, libertatea de a nu fi discriminat pe bază de cetățenie. Nu știm uh, ce înseamnă atunci când vorbim despre beneficiarii serviciilor. Au drepturi de acces la piață sau numai uh, dreptul de a fi prezenți uh, într-o uh, într-un stat membru pentru a se bucura de un serviciu, nu știm acest lucru. Deci sunt chestiuni rămase în suspensie, deschise. Apoi, când ne uităm la gestionarea celor două sisteme despre care discutăm, puteți vedea în raport că pentru acordurile SE gestionarea se spune în anumite privințe este destul de graie, dar ar trebui să fiu cinstită și să spun că vorbind prin comparație nu este greoaie, ci funcționează bine. Sigur, există unele aspecte unde am putea să spunem că există niște probleme, de pildă decalajul de timp în adoptarea dreptului secundar, dar nu mai mult de atât. La dreptul bilateral însă, raportul ajunge la concluzia că este foarte greoi vorbesc despre situații relative aici, deci foarte greoi, mai ales pentru că există atâta acorduri uh, comune, pentru că nu avem multe întâlniri uh, între, uh, și interacțiune, astfel încât ceea ce ar putea duce la o mai bună comunicare. Adap adaptarea anexelor ia mult timp de aceea am spus că uh, gestionarea acestor acorduri bilaterale este relativ greoaie. Monitorizarea și punerea în aplicare. Aici vedeți că avem situații diferite în cele două sisteme. Dreptul în spațiul economic european se poate spune că se aplică elementele obișnuite ale dreptului comunitar, avem sistemul celor doi piloni, avem uh, uh, comisia, avem AELS-ul, avem Curtea de Justiție, avem Curtea AELS. Toate acestea sunt eficiente, dar în ceea ce privește dreptul bilateral, funcționează diferit. Nu avem un sistem comun de punere în aplicare. Cum se pune în aplicare, asta rămâne la latitudinea celor două părți. De partea Uniunii Europene, sistemul este puternic pentru că și acolo avem uh, Uh, elementele obișnuite, dar de partea Elveției lucrurile sunt ceva mai limitate din simplul motiv că Elveția nu este membru, instanțele de drept din Elveția, de pildă, uh, nu pot uh, să se adreseze Curții Europene de Justiție și să ceară o interpretare a unui articol din acorduri deci nu au uh, hotările preliminare la dispoziție. Și aici există pericolul ca anumite subiecte să rămână deschise și să existe uh, interpretări uh, diferite. Și acum o să vă uh, spun care sunt concluziile uh, generale. Se poate conchide că de partea uh, spațiului economic european vedem că el face parte din uh, piața internă, raportul spune că în principal este o parte a pieței interne care înglobează libertatea de circulație și alte politici care completează această imagine a drepturilor la libera circulație. dreptul bilateral în Elveția, cum am spus, este unul voit selectiv, Elveția este tot mai integrată, este adevărat, există un proces uh, în care tot mai multe sectoare sunt implicate, dar totuși caracteristica generală este una limitată și este voit limitată. Uh, se reușește însă gestionarea unor provocări și raportul spune de asemenea că Elveția poate uh, este reticentă să preia toate aceste politici uh, complementare care fac parte din sistemul SE. Uh, care sunt recomandările? Recomandările în ceea ce fește SE sunt foarte puține. Notificarea de către Comisie a propunerilor legislative, cred că puteți fi informați uh, fără această recomandare. Se regăsește în toate documentele oficiale. În al doilea punct, o mai bună implicare a țărilor din spațiul economic european și a ELS în procesul de legiferare și apoi actualizarea acordului prin spațiul economic european. Acest lucru se menționează și este o responsabilitate uh, foarte mare nu este sarcina dreptului secundar. Recomandări privind dreptul bilateral. E, aici vedem că sunt mult mai multe recomandări. Este un sistem selectiv, complex, precum v-am spus, și vedem că prima recomandare este să se creeze uh, voința politică și uh, conștientizarea necesității de a coopera și a intensifica relațiile. Știm că Elveția uh, este mândră de uh, democrația asta și uh, este o forță de care trebuie să țineți seama și care uneori uh, nu este ușor de manevrat. Dar cel mai bine, cel mai important este că trebuie să convingeți populația. Deci voința politică este sarcina care reprezintă cea mai mare provocare. Apoi, organizarea de mai multe întâlniri, uh, implicarea Elveției în crearea deciziilor. Așa cum am spus, este o sacină foarte importantă care nu poate fi realizată cu ușurință. Și aici am ajuns la uh, prezentarea mea cât se poate de succintă a principalelor puncte. Nu e vorba de prezentarea conținutului din raport, ci principalele concluzii. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much. Mulțumim, uh, doamna Tobler. Cred că a fost foarte utilă această prezentare. Și Bine, vom face și ulterior niște analize, dar cred că, iată, ați prezentat foarte clar uh, unele probleme pe care le vom dezbate cu grupul nostru de experți. Deci, uh, sunt încântat că ați uh, făcut această prezentare. Întâlnirea, uh, bine, audierea începe doar la orele 10, deci poate avem timp uh, pentru câteva reacții din partea europarlamentarilor. Dacă raportorul dorește să ia cuvântul, Bine, atunci la ora 10, probabil mai târziu, veți, putea, veți lua cuvântul. Dacă cineva are o altă întrebare pentru doamna profesor Tobler, după ce, înainte de a începe audierea, nu? Poate că veți putea lua cuvântul în cadrul audierii formale. Da. Cred că un punct foarte interesant aici, cel puțin pentru mine, pentru că mai avem câteva minute înainte de audiere, eu vreau să încep exact la 10, pentru că avem televiziunea elvețiană aici și este transmisă audierea și pe net, deci probabil că oamenii se vor conecta la ora 10 fix. Cred că fraza noastră referitoare la luarea de decizie este una foarte interesantă și iată că deja prin această audiere adoptăm deja partea recomandărilor noastre, pentru că și asta este rolul nostru. Dar uh, a fost foarte de ajutor pentru cei ca mine care nu au foarte multe informații în legătură cu SE și cu parteneriatul cu Elveția și cu AELS și distinția pe care le faceți între cele două se referă la complexitatea de a gestiona această, această relație și la diferențele în, în această relație. Aș întreba dacă există vreo posibilitate Dacă uh, tradiția mm, helvetă de suveranitate și implicare populară pe care britanicii o înțeleg foarte bine, ar putea aceasta să se implice pentru a simplifica gestionarea acestei relații pentru că piața internă este foarte dinamică, se schimbă foarte multe lucruri și atunci uh, poate că trebuie să găsim un mod în, în, în, pentru a gestiona mai bine toate aceste, toate aceste schimbări. Da, profesor. S-a, a avut loc discuții în legătură cu un posibil viitor acord cadru și eu, cel puțin din presă, văd că sau cel puțin din documentele și din documentele oficiale, sigur că există interesul din partea helvetă pentru un acord cadru în ce privește gestionarea ca atare. Cu toate acestea, din partea UE s-au primit indicații că un acord cadru ar trebui să modifice și sistemul într-un mod mai fundamental, nu doar pentru a fuziona uh, comitetele comune într-unul singur, ci pentru a dinamiza întregul sistem cu adoptarea automată a documentelor și așa mai departe. Guvernul Helvet a indicat că Uh, ar fi foarte dificil de realizat acest lucru pentru că nu uh, este de, în acord cu, cu păstrarea suveranității Elveției și cu implicarea democratică a poporului. Deci, pentru moment, din turnul de fildeș al universității mele, eu cred că aici există o diferență de păreri în, în, deci, în cele două părți în legătură cu acest acord cadru și părerea mea este critică în legătură cu posibilitatea de a găsi uh, o înțelegere aici, cel puțin în viitorul foarte apropiat. Okay. Uh, did you want to, yes, yes, you can have this. Da, vă rog, vă rog, puteți avea uh, la dispoziție două minute. Mulțumesc. Mulțumesc uh, aș dori să fac două observații, doamnă. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc, sigur, pentru acest document care este foarte clar și complet. E vorba de o reflexie asupra dificultăților raporturilor dintre noi, sigur, cu SE și cu Elveția, și cred că ar fi bine dacă am reușit să clarificăm lucrurile ați abordat chestiuni legate de politică generală, ați vorbit și de pericolele posibile și probabil că vom analiza toate aceste lucruri în detaliu, uh, pericolele ce se leagă, de exemplu, de diver, diferențe de interpretare și, în general, inerente acestui tip de relație specială. Oare, în mod general, puteți pe scurt să ne uh, expuneți aceste dificultăți, aceste pericole potențiale față de posibilitatea unui acord cadru? Răspuns, sigur sunt interpretări divergente și ăsta este un exemplu. Nu avem timp acum să intrăm în detaliu, dar poate că cel mai cunoscut exemplu e discuția veche în legătură cu un principiu despre care veți auzi mai multe, cu interpretarea acordului de liber schimb din 1972, unde aveți uh, uh, prevederi uh, similare cu legea UE, dar interpretarea este diferită. Întreaga jurisprudență a Curții de Justiție în, în, pentru Casi de Dijon nu e parte, nu e interpretată la fel în Elveția. Deci înțelesul nu e același. E un exemplu foarte celebru și veți putea avea probleme diferite și cu alte acorduri, pentru motivele, din motivele la care m-am uh, referit pe scurt, dar iată, nu mai avem timp la dispoziție și trebuie să fim disciplinați, după cum ne-a îndemnat domnul președinte, deci nu pot să uh, intru mai în detaliu. Președintele, sigur, vom putea discuta asta la, la audiere. Avem uh, privilegiu să avem aici de față și pe excelența sa ambasadorul Elveției. Și iată, încheiem uh, prezentările inițiale. Mulțumim, doamne profesor Tobler, pentru prezentarea acestui raport. Puteți lua loc pe banca experților. Urez bun venit uh, doamnei vicepreședinte. Um, Doamna Corhola. Iar acum trecem la audiere. Aveți cu toții, sper, documentele necesare în fața dumneavoastră, prezentările, CV-urile vorbitorilor, copii ale unora din discursurile acestora. Așadar, îngăduiți-mi în mod formal să urez uh, bun venit tuturor membrii ai Parlamentului, experți, oaspeți în această dimineață și sigur a publicului nostru pe internet. Uh, sperăm că v-ați conectat cu toții pentru a asista la această audiere a Comisiei IMCO privind piața internă în uh, spațiul economic european și Elveția, starea actuală a lucrurilor, provocări viitoare și Comisia noastră IMCO uh, răspunde de monitorizarea, analiza legislației pentru protecția consumatorilor și piața internă și examinează efectele uh, regulilor existente asupra consumatorilor și colaborează cu partenerii noștri importanți din, uh, din spațiul economic european și Elveția. Cred că e interesant dacă examinăm statisticile, de exemplu, în uh, piața internă, în, care membrii spațiului economic european uh, vedem că figurează într-un clasament, dar vedem că deseori Norvegia are cel mai înalt nivel de transpunere a chiului din piața internă, din toate țările uh, din spațiul economic european, și colegii între, întreabă politicienii din diverse țări dacă um, țara lor aplică foarte bine regulile comunitare și sunt uimiți să afle că o țară care nu este membră UE a transpus cel mai mult din achiul comunitar. Deci Comisia noastră a hotărât că acesta este un moment foarte bun de a face un raport asupra acestor relații. Suntem fericiți că domnul uh, Traskovski și-a asumat rolul de raportor. Uh, am discutat deja documentul dânsului de lucru și îi sunt recunoscător pentru activitatea depusă și pentru că uh, s-a implicat atât de mult în organizarea acestei audieri, deci îl voi invita să uh, inaugureze, să deschidă audierea cu o prezentare inițială ca urmare a raportului domniei sale. Și vă rog, domnule Trașkovski. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu câteva cuvinte de mulțumire pentru cei care au venit la această audiere. Mulțumesc experților pentru munca excelentă care ne-au ajutat să pregătim documentele de lucru și rapoartele noastre Câteva cuvinte despre context. În primul rând, trebuie să stabilim câteva lucruri pentru că am decis să avem un document de lucru, în primul rând, pentru a vorbi despre problemele cele mai presante. Este doar un document de lucru care permite să se sublinieze anumite probleme și să se stimuleze discuția. Însă, documentul final va fi raportul pe care urmează să-l redactăm. Bineînțeles că vrem să facem acest lucru după audiere pentru a intra mai în detaliu în anumite probleme cu experții noștri pentru a fi uh, foarte siguri că am adunat cât de multe informații este posibil. Ideea pregătirii unui astfel de raport uh, a fost pentru a ne angaja partenerii. Nu am vrut să pedepsim pe nimeni, nu vrem să ținem predici nimănui, vrem să privim această problemă importantă din perspectiva pieței interne, pentru a prezenta în primul rând statul quo și anumite recomandări. Pentru a uh, ne angaja într-o manieră semnificativă, pentru că există câțiva experți în Parlamentul European și în delegația uh, pentru relațiile cu statele din Eh, spațiul economic european. Am avut inițiativa să uh, introducem această problemă în eh, spațiul legislativ pentru a vedea diferențele din sistem și participarea statelor din afara Uniunii Europene în piața internă. Noi trebuie să punem accentul pe probleme de piață internă. Am avut multe consultări pentru care sunt Eh, foarte recunoscător ambasadorilor eh, Elveției și Norvegiei. Am avut consultări cu parlamentari naționali, cu comisia și uneori, în special când vine vorba de documente de lucru, am auzit comentarii că nu este eh, destul de echilibrat, că nu arată natura întreagă a relației Trebuie, noi însă trebuie să punem accentul pe piața internă și nu vorbim despre relațiile structurale atât de mult, nu vorbim foarte în detaliu în legătură cu felul în care relațiile sunt importante. Ah, bineînțeles că în raport vom încerca să remediem puțin, puțin acest lucru, însă nu avem foarte mult timp cu noile reguli. Trebuie să numărăm fiecare cuvânt pentru a avea un raport concis, lucru care mi se pare bun pentru că uneori nu este bine să existe rapoarte prea lungi. Însă în raport, după cum spuneam, vom pune mai mult accentul pe recomandări, pentru că sunt uh, destul de multe recomandări care pot fi făcute. Însă, repet, uh, cel mai important a fost să dăm uh, ocazia membrilor să dialogueze cu partenerii noștri și să implicăm teme cum ar fi drepturile consumatorului, Uh, pachetul uh, pentru uh, bunuri. Uh, văd că există aici invitați din Parlamentul <coughs> norvegian și cred că este o oportunitate extrem de bună de a avea un schimb de opinie cu uh, parlamentarii din statele din spațiul economic european. Eu am învățat multe. Am învățat, de exemplu, că cuvântul dinamic poate să aibă un înțeles peiorativ atunci când se vorbește despre relațiile dintre Elveția și Uniunea Europeană, pentru că vrem ca totul să fie dinamic, însă uneori acest lucru uh, poate fi interpretat ca și cum am uh, vrea să afectăm într-un fel suveranitatea Suediei. Uh, natura acestei relații, care este o relație dificilă, Uh, uh, este de așa natură încât noi nu încercăm să pedepsim pe nimeni, ci doar să privim status quo. Atunci când vine vorba de recomandări, vă vom da o descriere scurtă uh, modelul doamnei profesor Tobler nu va fi atât de bun pentru că nu avem atât de mult spațiu. Se pot să face anumite recomandări atunci când vorbim de statele din spațiul economic european. Vorbim despre formalizarea procesului de notificare. Uh, este vorba de procesarea uh, la timp a documentelor și punerea lor la dispoziția parlamentarilor naționali. Uh, bineînțeles că tratatul de la Lisabona aduce Europa mai aproape de parlamentele naționale. Atunci când vine vorba de spațiul economic european, trebuie ca relevanța acestuia să fie mai marcată. Există lucruri care sunt bune, dar care pot să fie îmbunătățite. În legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția, uh, relațiile sunt mai complexe. Uh, putem să fim însă realiști, putem privi sistemul și să ne întrebăm dacă există uh, modalități de a schimba status quo-ul. Le-aș cere, le cere colegilor să fie mai angajați în uh, procesul de decizie sau uh, să îmbunătățim comunicarea între comisiile comune. Se pot face anumiți pași. Putem să intrăm și în uh, subiecte mai profunde, cum ar fi un acord în legătură cu serviciile sau acordul cadru dacă putem ajunge la un asemenea acord cadru. Cred că această audiere ne va familiariza cu problema, cu cele două sisteme. Eu sunt uh, expert uh, în special în legislația constituțională și uh, mi se pare că nu putem uh, discuta despre piață fără să discutăm despre principiul proporționalității și altele. Mulțumesc! Uh, sper că uh, cu toții ați avut uh, contacte foarte bune cu domnul Rafal. Cred că acest, această comisie are rapoarte cu celelalte comisii în acest sens. Vreau să vă atrag atenția că avem camere de luat vederi care intră în funcțiune atunci când uh, vă aprindeți microfonul. Deci vă rog utilizați microfonul dumneavoastră și nu cel al vecinilor. Avem un program destul de strict, am cerut fiecărui uh, orator să intervină timp de maxim 10 minute. Noi avem obișnuința de a vorbi contra cronometru, însă sperăm că toată lumea va, va putea să se achite de această obligație. Am structurat audierea în următorul fel. Vom avea patru prezentări care se leagă de libera circulație a bunurilor și serviciilor, după care vor urma întrebări din partea colegilor și după aceea experții vor putea să răspundă. După aceea o sesiune în legătură cu achizițiile publice și protecția consumatorului unde vom audia doi experți din aceste domenii și, în final, o discuție mai largă cu doamna Tobler, cu doamna Andrea Entner Koch și cu domnul ambasador Jacques de Vatteville. Sper că ni se vor alătura și alți membri atunci pentru a putea aborda câteva dintre problemele politice mai largi să începem așadar cu libera circulație a bunurilor și serviciilor. Voi face o scurtă prezentare a vorbitorilor și îi voi invita să ia cuvântul. Uh, începe doamna Trine Radman uh, de la oficiul de la Bruxelles al Confederației Mediului de Afaceri Norvegian. Am avut uh, discuții deseori cu doamna Radman. Le urez bun venit și uh, invitațiilor din Parlamentul norvegian. După aceea va interveni doamna profesor dr. Cristin Cadus de la Universitatea din Geneva, care vor discuta despre uh, libera circulație a persoanelor. După care va urma domnul Perne Stande, fost eh, membru al secretariatului nostru și a lucrat la multe proiecte aici, însă acum este vice-director general în eh, Ministerul Comerțului și Industriei norvegian. El ne va vorbi despre implementarea pachetului pentru bunuri, așa încât eh, ne va putea transmite informații foarte importante. După aceea, domnul Claude Wild, Uh, vicepreședinte al misiunii elvețiene către Uniunea Europeană, uh, care ne va vorbi despre introducerea autonomă a principiului casist de Dijon. Are cuvântul acum doamna Radman. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, dați-mi voi să vă mulțumesc că pot să prezint uh, Uh, directiva privind serviciile. Confederația Întreprinderilor Norvegene salută uh, inițiativa Parlamentului European de a evalua implementarea directivelor pieței interne în uh, țările SEA și Elveția. Acordul SE este vital pentru afacerile norvegene și este un motor cheie pentru creșterea economică. Norvegia în uh, relație cu uh, tabloul de bord al pieței interne uh, a procedat bine și a aplicat regulile. Totuși, ultimul tabel de bord arată că o serie de proceduri de încălcare împotriva Norvegiei au crescut cu 33%. Acest lucru este regretabil. Trebuie să ne implicăm uh, pentru a promova uh, cele patru uh, libertăți. Implementarea minimă plus cerințe la nivel național creează poveri care nu sunt necesare atât pentru agenții economici cât și pentru cetățeni. Adoptarea directivei serviciilor a dus la dezbateri uh, ample în uh, Norvegia. Norvegia a adoptat uh, un act orizontal și legislație cadru pentru toate serviciile acoperite de directivă. Acest act a dus la o serie de schimbări. Numai patru schimbări au fost făcute în acest sistem. Norvegia ia parte în evaluarea aflată în desfășurarea Comisiei în ceea ce privește cerințele naționale referitoare la legislația specifică fiecărui sector în conformitate cu articolul 15 din directiva eh, privind serviciile, un raport bazat pe cerințele care au fost eh, eliminate și condițiile care au fost eh, adoptate în conformitate cu directivele a fost supus de către autoritățile norvegiene Comisiei. Pentru Norvegia, 73 uh, uh, de uh, programe de autorizare au fost incluse în raport și vor fi evaluate. Aceste obligații se referă la o gamă largă de servicii care privesc diferite autorități. Implementarea formală a directivei a avut loc la timp, asta nu înseamnă că transpunerea administrativă a directivei a fost realizată site-ul internet uh, uh, de prima generație a punctului de contact, uh, portalul Altin a fost creat. Punctul unic de contact care este legat de portalul Comisiei EUGO oferă informații în ceea ce privește o serie de condiții care se aplică, precum autorizările și, în unele cazuri, completarea LP, cale electronică a procedurilor. IMM-urile pot să obțină informații despre uh, o serie de aspecte prin acest uh, portal și nu trebuie să se adreseze unui număr mare de autorități la nivel administrativ. Uh, până în prezent, numai informații generale sunt disponibile în uh, limba engleză. În plus, numai unele, forme sunt, numai unele formulare sunt disponibile în limba engleză și pot fi uh, completate și depuse electronic. În momentul de față, punctul de contact, într-o măsură foarte limitată, facilitează accesul pieței norvegiene, accesarea pieței norvegiene de către furnizorii de servicii străini. Există eforturi ca acest punct de contact, acest ghișeu unic să devină un instrument uh, care să poată fi folosit și valorificat așa cum trebuie. Considerăm că trebuie să existe un termen limită explicit uh, pentru finalizarea Altin și că obiectivul actual nu este suficient de uh, ambițios. Directiva privind serviciile presupune că o serie de uh, condiții din Norvegia în ceea ce privește procesele de autorizare ar trebui să fie complementare. În plus, respingerea unei cereri de uh, permis ar trebui să fie uh, motivată și să existe posibilități de contestare în uh, ca, legea cadru norvegiană și în dispozițiile cadru nu există dispoziții care să prevadă acest lucru. Potrivit articolului 13 din directivă, un furnizor de servicii ar trebui să primească automat autorizația dacă termenul limită, care trebuie să fie uh, rațional, uh, a fost depășit. De asemenea, acest lucru este prevăzut și în articolul 11 Rezultatul este că două legi norvegiene, uh, dispozițiile privind agenții imobiliari și serviciile de contabilitate care au fost modificate pentru a corespunde directivei privind serviciile, arată uh, că dispoziția din uh, legea cadru, articolul 11, nu se aplică acestor două tipuri de servicii. Directiva servicii articulează dreptul de a furniza servicii pe piața internă și cere guvernelor naționale să garanteze accesul la piețele lor. În punerea în aplicare în Norvegia, acest drept uh, este consfințit uh, în uh, legea cadru, dar obligația guvernului de a asigura accesul la piață nu este menționată în text. De asemenea, în vreme ce directiva privind serviciile enumeră uh, o serie de condiții naționale uh, întărise, uh, legea norvegiană enumerează numai cerințele pe care autoritățile pot să le mențină. Dispoziția <coughs> Dispoziția privind schimbul de informații nu este inclusă. E vorba de un program care ar uh, crește uh, încrederea reciprocă în alte sisteme și ar duce la o îmbunătățire în general uh, al administrației publice în acest domeniu. Acest lucru ar ajuta și la răspândirea cunoștințelor în legătură cu acordul privind spațiul economic european. Considerăm că Norvegia uh, are resursele economice, tehnice și umane pentru a avea o activitate uh, mai bună și să asigure o transpunere de înaltă calitate și robustă acestei directive. Considerăm că acest punct uh, unic de contact ar trebui să fie în conformitate cu standardele care au fost prevăzute pentru acesta. De asemenea, în acest context, considerăm că există uh, un uh, potențial real de îmbunătățire în ceea ce vește pachetul uh, bunuri, mărfuri. Credem că Uniunea Europeană și guvernele naționale ar trebui să facă eforturi în continuare pentru a comunica și a informa companiile, în special IMM-urile, în legătură cu avantajele și oportunitățile pe care directiva privind serviciile le-ar crea dacă ar fi aplicată așa cum trebuie. Parlamentul nostru nu este informat uh, în același timp uh, cu alte parlamente din uh, piața internă. De aceea îl susținem pe domnul Trașkovski și comentariile sale și anume Parlamentul norvegian și parlamentele statelor care fac parte din AELS și spațiul economic european ar trebui să înlăture obstacolele potențiale. Vrem uh, să uh, spunem cât de mult apreciem atenția care este dată acordului SE și uh, consecințele pe care le are asupra pieței interne. Pentru a garanta faptul că cetățenii comunitari și uh, companiile uh, valorifică toate avantajele pieței interne, Uh, trebuie să jucăm un rol uh, important. De aceea, întărirea uh, conștientizării în legătură sau cunoașterii acordului SE în cadrul instituțiilor comunitare este o cheie în activitatea noastră. Mulțumesc pentru atenția noastră. Mulțumesc, domn Radman pentru această prezentare a directivei privind serviciilor, serviciile. A, a fost, a clarificat probabil lucrurile. Comisia noastră a, a organizat o pe 27 aprilie va organiza o uh, adunare, o întâlnire interparlamentară privitoare la transpunerea în legislațiile interne a directivei privind serviciilor, serviciile. Sigur că vă vom trimite invitații, sigur sunt bine, bineveniți să participe și membrii Parlamentului Norvegian. Uh, urez bun venit și domnului Holner din partea Comisiei Europene, care va vorbi astăzi aici și sigur conform tratatului la Lisabona, Comisia trebuie să trimită legislația tuturor parlamentelor naționale. Dar sigur că aceste documente ar trebui să fie adresate în același timp și membrilor CE și AELS. Foarte bună introducere și trecem acum la probleme legate de libera mișcare a persoanelor și dau cuvântul doamnei Cadus de la Universitatea din Geneva. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Acordul privind libera circulație a persoanelor este un acord din 1999, uh, intrat în vigoare la 1 iunie 2002. E vorba de un acord care acum uh, este deja în vigoare de 8 ani de zile, și care dorește să realizeze libera circulație a persoanelor în mod progresiv, între părțile contractante uh, ale acordului, statele membre UE și Elveția, respectiv. Caracteristica principală a acestui acord, care a fost deja menționat, este faptul că acest acord nu reia achiul uh, comunitar, deci nu e vorba de dispozițiile pe care le întâlnim în piața internă și reluate identic în cadrul acestui acord bilateral. E vorba de un acord care va crea drept. Drept care este echivalent cu ce putem noi găsi în dispozițiile aplicabile în Uniunea Europeană în ce privește legislația și jurisprudența, dar în momentul sem- uh, născut, un drept născut în momentul semnării acordului. Deci este o, o primă viziune la acel moment, în 1999. Sigur că sistemul a fost uh, creat pentru a adapta în mod uh, constant acest acord, dar adaptarea așa cum este ea uh, uh, dispusă în acord nu este una cu caracter automat, ci există prin intermediul unui meca- meca- mecanism numit Comitetul Mixt, Comitet Mixt compus din reprezentanții părților contractante, care în mod regulat va putea modifica anumite anexe ale acordului, mai ales anexa 2, anexa 3, care pe de o parte privește dispozițiile privind securitatea socială, asigurările sociale și pe de altă parte dispozițiile în materie de recunoaștere reciprocă a diplomelor. E adevărat că e vorba de o competență limitată, asta înseamnă că dacă uh, trebuie să adaptăm dispozițiile corpului textului și dispozițiile anexei 1, sigur că aici trebuie făcută o renegociere a întregului text al acordului. Asta înseamnă negocieri cu Uniunea Europeană, dar și cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru că e vorba de un acord mixt. Așadar, e vorba de însă structura acordului uh, care creează anumite dificultăți pe care le-am discutat aici și care sunt discutate și în documentul de lucru pe care l-ați pregătit. Deci această natură statică există, e adevărat, se poate adapta documentul, acordul însă este o adaptare limitată. Acest acord se bazează pe dispoziții care există în cadrul tratatului, însă care au fost adaptate unei situației bilaterale aceste relații cu Elveția și cu acest principiu de echivalență, principiul echivalenței al legislațiilor acordul privind libera circulație a persoanelor, pe de o parte, dorește să uh, acorde un drept de intrare și de ședere pentru a exercita o activitate cu scop lucrativ pentru uh, lucrătorii salariați și pentru cei independenți. Acesta este nucleul acordului și partea legată de servicii care face obiectul examinării dumneavoastră este o parte care e mai puțin dezvoltată în cadrul acestui acord bilateral deoarece uh, dorește să favorizeze o liberalizare pentru o perioadă scurtă de timp, deci e vorba de activități care nu depășesc 90 de zile de muncă efectivă. Uh, partea legată de servicii, care e o altă uh, libertate a pieței, nu e vorba de libera circulație a persoanelor, e parțial uh, acoperită de acest acord de liberă circulație a persoanelor. Deci, Sigur, există dispoziții privind prestat, uh, furnizorii de servicii și uh, beneficiarii serviciilor. În ce privește uh, furnizorii de servicii, aceștia au dreptul să furnizeze servicii pe teritoriul celelalte părți contractante și să intre și să, are drept de, și să aibă drept de ședere pe acest teritoriu. Deci e un caz uh, clasic de aplicare a dispozițiilor așa cum există ele și în Uniunea Europeană. Ce e interesant aici cu uh, prestarea de servicii față de alte dispoziții ale acordului este că acordul permite o exercitare uh, a serviciilor nu doar persoanelor fizice, ci și persoanelor juridice, ceea ce nu e, nu, nu e cazul în celelalte dispoziții ale acordului, deși există o hotărâre a Curții de Justiție în luna februarie a acestui an, care indică faptul că situația e diferită pentru persoanele fizice și persoanele juridice. În era vorba de o achiziție a unui imobil în speță, un imobil din Austria. Deci vedeți aici o diferență, există o liberalizare și avem și un avantaj într câtva pentru persoanele juridice care nu există pentru libertatea de a uh, lucra Uh, pentru lucrători independenți sau salariați. Când e vorba de libera prestație de servicii, sigur, um, e vorba de activitatea lucrătorilor uh, uh, detașați. Aici există o dispoziție la articolul 22 și care prevede, autorizează uh, <coughs> ca părțile contractante să adopte dispoziții uh, de natură legislativă care să prevadă aplicarea condițiilor de muncă și de angajare lucrătorilor detașați, făcându-se referire la directiva 196 uh, a Uniunii Europene. Deci anexa 1 are o dispoziție care permite părților să adopte dispoziții cu referire la directiva 96. Sigur, obiectivul este de a evita sau de a uh, scădea riscul de dumping social și salarial la nivel elve- elvețian ce s-a întâmplat. S-au adoptat mai multe măsuri de însoțire, măsuri de însoțire care au fost de trei feluri. Uh, extensia convențiilor colective de muncă, uh, stabilirea unor salarii minime în contractele individuale de muncă și o lege federală privind lucrătorii detașați transferați care prevăd dispoziții privind remunerarea salariului minim, perioada de odihnă, uh, concediu, etc. Deci, în această lege privind lucrătorii detașați avem o, uh, lucrătorii transferați, avem o dispoziție care obligă angajatorul să anunțe înaintea începerii transferului date privind identitatea persoanelor care se vor deplasa sau activitatea pe care o vor exercita acestea și o regulă care a fost discutată și care a fost criticată de Comisia Europeană, mai ales e vorba de regula de 8 zile, regula celor 8 zile, adică angajatorul trebuie să informeze cu 8 zile înainte și prestarea serviciilor nu va putea începe decât după aceste 8 zile și ce, ce trebuie spus despre această regulă a celor 8 zile. De fapt, avem aici o regulă care poate fi considerată ca fiind o restricție față de libera prestare de servicii și în general se poate considera că e o restricție, cum spuneam, dar ă, trebuie totuși verificat dacă obiectivul căutat de această măsură, dacă obiectivul măsurii este justificat. Oare riscul de dumping salarial sau dumping social permit justificarea luării unei astfel de măsuri în vederea obiectivului care trebuie realizat. Și al doilea element care trebuie examinat, pe de altă parte, dacă răspundem da la prima întrebare, e să vedem dacă măsura aceasta este și proporțională. Sigur, întrebarea e deschisă, nu s-a luat nicio hotărâre din partea instanțelor de jurisdicție, dar putem spune că deși e vorba de o uh, restricție, justificarea ei mi se pare rezonabilă și acceptabilă conform criteriilor definite în jurisprudența Curții de Justiție a, Uniunii, a, a Comunităților Europene. Se pune și problema proporționalității. Cum spuneam, oare e, e, e bine să fie 8 zile, e bine să fie 3 zile, dar vreau doar să vă atrag atenția. Uh, problema asta este una sensibilă inclusiv în Uniunea Europeană. Există un document al Comisiei, datând din 2007, care uh, Uh, prin care se constată că există obstacole în calea uh, prestării libere de servicii. În acest document există, se face observația că 16 state membre ale Uniunii Europene întâmpină dificultăți și cu anumite clauze de anunțare a transferurilor. Deci e un subiect delicat, uh, dar nu numai în Elveția, ci și în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci nu, problema asta nu a fost rezolvată definitiv sigur, și cred că practică, dar poate că vom putea să discutăm uh, ulterior. Cred că în practică durata aceasta de 8 zile e um, acceptabilă. O altă problemă discutată aici e cauțiunea depusă, deci o garanție uh, angajatorii au obligația de a depune o garanție. De fapt, e vorba de o regulă care a fost aplicată uh, în mod nediscriminatoriu în Elveția și a fost abolită printr-o decizie din luna octombrie a anului trecut, de fapt. Sigur că se pune și problema uh, beneficiarilor serviciilor. Aici problema, problema se pune diferit pentru că avem o situație care există în Uniunea Europeană care a fost interpretată de uh, jurisdicția helvetă, ținându se cont de dezvoltările generale la nivel uh, jurisdicțional, dar la nivelul jurisprudenței, dar uh, dispozițiile privind beneficiarii serviciilor sunt diferite în Elveția de cele din Uniunea Europeană. E vorba de un drept de intrare și de ședere și nu un drept de acces. Poate vom putea reveni la aceste diferențe mai târziu, dar timpul trece. Aș vrea să vă dau câteva elemente în încheiere, dacă îngăduiți. Această liberă prestare a serviciilor în cadrul acordului are foarte clar o, un, o sferă de aplicare mai limitată, pentru că există în cadrul Uniunii Europene e vorba doar de un singur capitol al acordului privind circulația persoanelor și dificultățile apărute în cadrul aplicării acestui acord sunt uh, cazuri uh, izolate. Și aș mai spune că principalele dificultăți care au fost întâmpinate în punerea în aplicare a acordului sunt, până la urmă, inerente conținutului, domeniul de aplicare al acordului și metoda mecanismul prevăzut și nu e vorba de o problemă de uh, aplicare specifică. E câteodată, aceste probleme sunt câteodată rezultatul structurii și conținutului domeniului de aplicare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Uh, Mulțumesc, uh, doamna profesoară, pentru uh, explicarea, explicația aceasta foarte bună pentru cei care nu sunt juriști, cum sunt eu. Și am identificat uh, anumite probleme apărute aici în acord în legătură cu lucrătorii detașați, că nu e o problemă doar uh, care ține de SE și de Elveția, ci și de Uniunea Europeană. Și sigur că noul uh, comisar pentru uh, ocupare va trebui să se ocupe de ea. Acum am plăcerea să urez bun venit și să dau cuvântul domnului Per Nestande de la Ministerul Comerțului și Industriei uh, din Norvegia. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și pentru prezentare. Mă bucur să fiu înapoi la IMCO și mă bucur să pot încerca microfoanele din sală Uh, acum lucrez la Ministerul Comerțului și Industriei din Norvegia, care este responsabil pentru coordonarea politicii legate de piața internă în general și libera circulație a serviciilor și bunurilor în particular. Aș dori să mulțumesc IMCO și în special raportorului pentru acest raport din proprie inițiativă care contribuie la o conștientizare mai mare în ceea ce privește acordul pentru spațiul economic european aș dori să transmit trei mesaje cheie astăzi. În primul rând, piața internă este extrem de importantă pentru Nor- Norvegia. Uniunea Europeană este uh, cel mai mare partener comercial al Norvegiei, cu 70% din importuri și 80% din exporturile noastre. În al doilea rând, un pachet pentru bunuri va contribui la o, la o piață mai eficientă și la produse mai sigure, în special uh, avem nevoie de puncte de contact unice și uh, consolidarea supravegherei pieței. Trebuie să se respecte procesele naționale legislative, însă și uh, acest lucru va lua destule, va lua ceva timp pentru a implementa în Norvegia acest pachet. Am urmat uh, acest pachet pentru bunuri din de la discuțiile inițiale în comisie și a fost foarte util să fim implicați de la, dintr-un stadiu timpuriu uh, în acest pachet. Uh, acest pachet a fost trimis în consultare publică în Norvegia pentru a uh, conștientiza publicul și pentru a ne asigura că uh, problemele principale ne vor fi aduse la atenție. S-a susținut mesajul cheie în comentariile a ELS comune, trimise Consiliului și Parlamentului European în iulie 2007. În 2007, domnule Nestande, vă rog vorbiți puțin mai rar, spune președintele, și dacă puteți vorbi mai aproape de microfon. În 2007, un grup interministerial ad hoc norvegian a fost înființat pentru a facilita uh, împărțirea informații, transmiterea de informații. Ca urmare a adoptării oficiale ale pachetului pentru bunuri în Parlamentul European și în Consiliu, Ministerului Comerțului și Industriei a început să pregătească schimbările juridice necesare în legislația norvegiană. Propunem să facem acest lucru în, prin două regulamente. O consultare largă a celor două uh, legi a fost pregătite de către uh, grupul de lucru ministerial norvegian Documentul de consultare a fost emis în 8 februarie în acest an cu o perioadă de consultare de 3 luni. Sperăm că uh, documentele finale vor intra în vigoare la începutul anului 2011. După cum am spus, uh, avem intenția să implementăm pe deplin noile sisteme administrative și uh, legi. În paralel cu procesul de implementare național, statele AELS și din spațiul economic european lucrează la includerea celor două regulamente în acordul EEA. După cum am spus deja, credem că noile reguli vor contribui la o, o piață mai eficientă și la produse mai sigure. Noile reguli vor uh, înființa un grup de supraveghere ministerial a pieței, uh, condus de Ministerul Comerțului și Industriei. Acest grup va fi responsabil pentru coordonare și pentru asigurarea că cerințele regulamentului vor fi respectate. Două rețele existente de ale uh, autorităților de supraveghere pentru bunurile de consum și produse industriale vor continua să fie funcționale. Atragem atenția că uh, programele de supraveghere a pieței uh, susținute în uh, regulament uh, trebuie să fie orizontale sau sectoriale. Trebuie să ne asigurăm că fiecare stat își va asuma responsabilitatea. Ne bucurăm să vedem o consolidare a acreditării europene ca un rezultat al pachetului pentru bunuri și o confirmare că standardizarea este un instrument util în constituirea pieței interne. Comisia Europeană este angajată acum în consolidarea sistemului de standardizare european. Susținem acest obiectiv și uh, urmărim cu interes discuțiile în legătură cu noul pachet de standardizare. Uneori avem uh, probleme nefiind un stat membru. Unele dintre aceste exemple au fost menționate de doamna profesor Toble și antevorbitorii mei. Regulamentele sunt un instrument preferat al Uniunii Europene pentru a se asigura că regulile uniforme intră în vigoare rapid. Din toate acestea, din perspectiva AERS sau EEA, diferența între regulamente și directive este mai puțin importantă. Trebuie să implementăm atât ambele instrumente în legislația națională și este dificil și uneori imposibil să ne asigurăm că regulamentele intră în vigoare în același timp <coughs> în Uniunea Europeană și în statele AELS sau SEE. În acest caz, după adoptarea formală a pachetului bunurilor în Uniunea Europeană, a trebuit să monitorizăm textul cu grijă pentru a uh, ne asigura că înțelegem complet toate aspectele acestuia. Altă provocare ține de conștientizare. Știm că unele întreprinderi norvegiene uh, au bariere tehnice de comerciale datorită autorităților din statele membre ale Uniunii Europene. Și uh, nu, nu se știe uneori că Norvegia face parte din acordul spațiului european, economic european. De aceea ne bucurăm că Solvit și alte Uh, mecanisme de asistență și rezolvarea problemelor ne ajută. Uh, de asemenea, reamintesc că statele AELS nu fac parte din Uniunea Vamală Europeană. Autoritățile responsabile cu controlul extern uh, trebuie să aibă un rol cheie în controlarea bunurilor. Și trebuie să avem o colaborare mai aprofundată cu autoritățile competente pentru a îndeplini uh, noile provocări în legătură cu bunurile periculoase. Pentru a încheia, activitatea în legătură cu pachetul bunurilor ne-a dat oportunitatea utilă de a crește conștientizarea în legătură cu probleme cheie legate de libera circulație a bunurilor în administrația națională și împotriva părți, în, în cadrul părților implicate. Norvegia vrea să asigure o implementare completă a pachetului, a pachetului bunurilor în legislația națională atât de repede pe cât posibil. Vrem să ne asigurăm însă că sistemele noi vor uh, func- fi funcționale. Așteptăm remarcile raportorului și uh, stăm la dispoziția dumneavoastră pentru răspunsuri la eventuale întrebări. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc, domnule Pernestane. Ați menționat și câteva dintre punctele care sunt uh, foarte prezente pe ordinea noastră de zi. Ați vorbit despre standardizarea și de implementarea pachetelor bunurilor care sunt pe ordinea de zi acum. Raportorul mi-a cerut să uh, îl scuz pentru că trebuie să dea un interviu pentru televiziunea elvețiană. Uh, se va întoarce peste scurt timp. Acum Trecem la prezentarea domnului Claude Wild eh, de la misiunea elvețiană către Uniunea Europeană, care ne va vorbi despre câteva eh, evoluții juridice foarte importante în legătură cu faimosul principiul Casi de Dijon. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, onorați europarlamentari, domnilor și domnilor, în cadrul prezentei audieri vă mulțumesc că a spus pe ordinea de zi tema introducerii unilaterale a principiului Casis de Dijon în Elveția. Într-adevăr, această temă permite să arătăm că Elveția este un partener care stimulează piața internă a Uniunii Europene și că nu este o sursă de piedici în punerea în aplicare a acestei piețe. Pe 12 iunie 2009, Parlamentul elvețian a hotărât să introducă unilateral principiul Casis de uh, Dijon, revinzuindu-și uh, legea federală în ceea ce privește obstacole în calea comerțului. Acesta trebuie să permită uh, majorității produselor introduse pe piață legal să poată să circule liber în Elveția fără a face uh, obiectul controlului. Comisia și produsele uh, în cauză nu trebuie să prezinte, asta este condiția, să nu prezinte niciun risc pentru protecția sănătății, a mediului sau a consumatorilor. Astfel, produse pentru care nu există dispoziții armonizate cu Uniunea Europeană sau care nu sunt acoperite de un acord bilateral pot să fie introduse pe piața elvețiană. E vorba de produse cosmetice, textile, îmbrăcăminte și uh, mobile, mobilier. Pentru produsele alimentare, revizuirea legii prevede un uh, regim special care permite aplicarea unilaterală a principiului casis de Dijon sub rezerva unei autorizații eliberate de Oficiul Federal pentru Sănătatea Publică. Autoritatea este, autorizația este dată pentru uh, produsele alimentare care sunt produse potrivit normelor tehnice ale Uniunilor, uh, Uniunii Europene sau ale unui stat membru al Uniunii Europene sau uh, AELS. Numai un număr mic de produse, aproape 20, au fost excluse din acest regim de deschidere. Domnule președinte, aplicarea unilaterală a principiului Casis de Dijon de către Elveția constituie o nouă măsură care vizează eliminarea obstacolelor tehnice cu, în calea comerțului cu Uniunea Europeană. Această măsură va favoriza importul de produse din Uniunea Europeană în Elveția, va permite de asemenea o dinamizare a concurenței în Elveția și va contribui astfel la scăderea prețurilor de consum lupta uh, împotriva creșterii prețurilor este o prioritate a politicii de creștere economică a guvernului elvețian. În afară de efectele asupra prețului, este legitim să ne punem întrebarea, din punct de vedere politic și comercial, de ce Elveția este gata să deschidă astfel, uh, unilateral, piața sa producătorilor europeni, luând principiul Casis de Dijon Într-adevăr, de obicei, uvertura, deschiderea pieței unei țări către partenerii săi se face pe bază de reciprocitate. Există două elemente de răspuns la această întrebare. În primul rând, această reformă decurge dintr-o tradiție, această deschidere decurge dintr-o uh, tradiție de deschidere al Elveției. În al doilea rând, adoptând această măsură concretă, Elveția a avut uh, în minte și este important negocierile de liber schimb cu Uniunea Europeană în sectorul agroalimentar. Aceste negocieri au fost pregătite an de rândul și au început concret din noiembrie 2008. Modificând unilateral legea privind obstacolele în calea comerțului, Elveția a acționat anticipând o liberalizare totală și reciprocă a schimburilor între Elveția uh, și Uniunea Europeană în domeniul armonizat și non nearmonizat al sectorului agroalimentar. Se înțelege de la sine că Elveția așteaptă de la partenerul său european ca accesul fără obstacole să fie într-adevăr garantat reciproc în acordul agroalimentar negociat între Elveția și Uniunea Europeană, așa cum se procedează de regulă într-un acord de liber schimb. Și aceasta cu atât mai mult cu cât intrarea în vigoare a acordului negociat acum, produsele europeană vor profita de un acces privilegiat pe piața elvețiană legea care introduce principiul Casis de Dijon va intra uh, în vigoare, mm, pe cât se pare, în cursul anului 2010. În cadrul negocierilor pe care le-am menționat, asigurarea reciprocității pe care o așteaptă Elveția în domeniul nearmonizat nu a fost dată încă de uh, Comisie. Acest lucru este regretabil pentru că obiectivul central al negocierilor pentru Elveția este accesul reciproc la piețele celor doi parteneri și eliminarea majorității controlelor la frontieră. În momentul de față, Uniunea Europeană se opune la integrarea domeniului nearmonizat în aceste negocieri. Menținerea acestei poziții ar putea să facă Elveția să reconsidere uh, proiectul de acord în integralitatea sa, pentru că acesta trebuie să uh, acopere tot lanțul de uh, produse agroalimentare, să elimine obstacolele tarifare și netarifare, atât în domeniul armonizat cât și în cel nearmonizat. Trebuie să păstrăm în minte, domnule președinte, faptul că încheierea unui astfel de acord ar permite uh, realizarea liberalizării uh, comerțului uh, între Elveția și Uniunea Europeană în interesul ambelor părți. Domnule președinte, pentru a încheia, aș dori să subliniez că în acest context o voință de liberalizare totală a schimburilor de mărfuri între Elveția și Uniunea Europeană, trebuie să vedem semnificația politică a introducerii unilaterale a principiului Casis de Dijon, Dijon în uh, Elveția. Așa cum am spus în prezentarea introductivă, această hotărâre arată că Elveția nu se opune și nu este o sursă de obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne. Din potrivă, ea contribuie în felul său la lărgirea uh, sferei uh, acestei uh, piețe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cât se poate declară a unei evoluții politice foarte importante pe care nu am discutat-o anterior. Deci este foarte important să avem punctul dumneavoastră de vedere asupra acestui lucru și precis vor exista uh, întrebări uh, în legătură cu această prezentare. Avem câteva minute înainte de a trece la următoarea uh, secțiune, deci avem timp uh, pentru uh, întrebări. O să rog uh, raportorul să facă câteva uh, comentarii, așa încât Domnule raportor, vreți să faceți câteva remarci introductive, după care uh, ceilalți participanți uh, eurodeputați sunt rugați să își pună întrebările. Uh, da, în primul rând vreau să spun că în legătură cu această dinamică a abordării noastre am văzut aplicarea principiului Casi de Dijon și vom introduce acest lucru în raportul nostru, pentru că, după cum am spus, uh, era un document de lucru, acum pregătim un raport, deci, iată, lucrurile evoluează, avem o dinamică. Am o întrebare în legătură cu măsurile de însoțire sau de susținere, pentru că înțelegem uh, de ce unele din ele se află acolo, sigur, pentru a lupta împotriva dumpingului social și așa mai departe, dar de știu eu, e o problemă de proporționalitate până la urmă. Uh, conform cu jurisprudența Curții de uh, Justiție, vor fi acceptabile măsuri de susținere doar dacă uh, protejează într-un mod proporțional, proporțional și dacă există o dovadă că nu este deja acoperit interesul general la locul de origine. Deci asta este uh, principala problemă care ne îngrijorează, nu că noi am criticat întotdeauna orice fel de măsură de susținere E doar uh, o problemă de proporționalitate și dacă uh, aceste măsuri sunt justificate, dacă nu există deja la locul de origine. Și v-aș întreba cum ați evalua acordul din această perspectivă. După cum am mai spus, în cadrul raportului nostru notăm uh, că nu e uh, doar, că problemele nu sunt doar unilaterale, există probleme în uh, Elveția, dar vedem că și operatorii uh, din Elveția întâmpină aceleași probleme în țările UE. Și în sens mai larg aș vrea să spun că multe din aceste probleme sunt și probleme, de exemplu, când discutăm drepturile consumatorilor sau așa ceva, problemele sunt recurente și noi le avem în statele membre, sigur, probleme legate de prestarea de servicii, nu e nimic nou. Însă, în sistemul nostru, ne putem baza pe jurisprudența Curții de Justiție și pe principiul proporționalității, cel mai important aici. Asta este principala dificultate. Nu e vorba de noi care ne plângem totdeauna, ne-am plânge totdeauna de măsurile de însoțire. De, problema este uh, să vedem cum se întâmplă în acest caz specific. Uh, Mulțumesc uh, Mulțumesc, domnule președinte. domnul Schwab, a fost o contribuție foarte interesantă, după cum am spus deja. Există probleme de pe piața internă, probleme pe care le-am avut și în statele membre și e interesant de văzut că aceste probleme sunt legate și de uh, uh SE și de ALS. Uh, sigur, s-a vorbit aici de sentința Casi de Dijon, s-a vorbit de piața internă. Se referă oare acest principiu la toate statele membre sau doar la unele și nu la, la altele nu? Dacă ne-ați putea da o listă dacă există o piață, o, un acces total pe piață și în alte, în alte state dacă nu există un acces total pe piață. S-a vorbit de reciprocitate, de asemenea, și uh, că aceasta nu ar trebui să fie excesivă deci în acest acord între Uniunea Europeană și Elveția și care conține mecanisme de implementare, v-aș întreba dacă a fost singurul mod în care ați putea, în care ați putut acționa sau dacă e loc pentru îmbunătățiri. Președintele, mulțumesc cine a dorit să înceapă cu răspunsurile. Uh, cred că Doamna Cadus, pentru că vi s-au adresat uh, întrebările de domnul Traskovski, poate ulterior și doamna Tober. Doamna Cadus, mulțumesc, doamna președinte. Când e vorba de măsurile de însoțire, acesta este un subiect sensibil atât în Uniunea Europeană cât și în Elveția, ca în orice relație bilaterală cu orice stat în care sigur că se pune problema prestărilor de servicii. Sigur că, pe de o parte, întrebarea este dacă măsura este justificată și, pe de altă parte, trebuie să uh, ținem cont de principiul proporționalității. În sistemul așa cum a fost el dezvoltat de jurisprudența Curții de Justiție, avem o serie de criterii care au fost stabilite și care funcționează foarte bine. Um, la acest punct ați făcut referire, și anume că în cadrul acordului bilateral există un sistem de reguli diferite de supraveghere, de monitorizare a aplicării acordului, care se face de către un comitet mixt. Și, de fapt, ce mi se pare mie important este că, până la urmă, problema celor 8 zile ar putea să fie de competența juri... Eh, instanțelor eh, elvețiene în cazul unor aplicării unor prestări de servicii, sigur, ar putea interveni instanțele din Elveția, dar între, întrebarea care se va pune în legătură cu interpretarea omogenă a dispozițiilor din acord și în legătură cu sistemul de legislație și jurisprudența Uniunii Europene, problema va fi că în articolul 16 al acordului, care prevede reluare a jurisprudenței Curții de Justiție. Există o hotărâre prin care instanțele helvete sunt obligate să, ia, să țină cont de jurisprudența de până la data semnăturii. Jurisprudența ulterioară semnăturii e comunicată, elveție și eventual discutată în comitet. Așa funcționează sistemul. Deci avem garanția unei omogenități parțiale. Pa, parțiale, mă scuzați. Deci, întrebarea care se pune este, dacă această problemă a proporționalității măsurilor luate uh, s-ar pune în fața unei instanțe, întrebarea este dacă instanțele helvete vor ține cont de criteriile care au fost uh, stabilite de jurisprudența Curții de Justiție uh, a Comunităților Europene. Obligația din acord nu privește decât instanțele înainte de iunie 99, dar avem numeroase exemple de, de sentințe a unui, al Tribunalului Federal, instanța supremă din Elveția, care a ținut cont de hotărâri ale Curții de Justiție ulterior datei semnării acordului. Prin altă vreau să spun că aceste criterii, noțiunile, pot fi interpretate de Curtea de Justiție și au fost interpretate de Curtea de Justiție și ele pot, chiar ținând cont de limitele sistemului instituțional, să fie analizate, luate în considerare în funcție, desigur, de voința fiecărui judecător care va trebui să ia o decizie. De la... Dar există cazuri, ca să rămânem în domeniul liberei circulația a persoanelor, există o hotărâre care privește uh, uh, șederea legală prealabilă a unui cetățean al unei stări terțe în, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, deci înainte de a putea circula, jurisprudența aceasta este din două, speța este din 2003, deci după intrarea în vigoare a acordului, a fost reluată de Tribunalul Federal Elvețian anul trecut, în septembrie, luna septembrie anului trecut sau decembrie și Tribunalul Federal a reluat de asemenea jurisprudența NETOC din 2008 și care, lucru care constituie o modificare a jurisprudenței Curții de Justiție și prin asta vreau să spun că sistemul are limitele sale, e adevărat, dar e până la urmă răspunderea judecătorului și sigur judecătorul aici, uh, Helvet, a dorit să evidențieze o evoluție paralelă a dreptului mm, conținut în acord și a dreptului uh, Uniunii Europene. Deci chiar dincolo de obligația sa, instanța a încercat să facă acest lucru. Așadar, întrebarea, problema încă n-a fost rezolvată. Dacă criteriile jurisprudenței în ce privește proporționalitatea și măsurile de soțire vor fi uh, uh, uh, reluate sau nu, încă nu știm. Dar sistemul a fost dezvoltat astfel încât există posibilitatea de a realiza sau nu acest lucru. Hmm, nu știu dacă am fost destul de precisă. Și, nu știu, mai, mai există o întrebare față de evoluția sistemului instituțional, dar putem să răspundem mai târziu, domnule președinte, cum doriți. Președintele, poate mai târziu, pentru că aș dori ca să dau cuvântul și doamne profesor Tobler. Dar vom putea reveni mai târziu. Dar vă mulțumesc uh, pentru aceste explicații ale sistemului acestuia, destul de complex, mai ales pentru cei care de aici care nu suntem juriști. Explicații foarte utile. Deci, Cred că uh, domnule Vil, domnul Schwab a adresat anumite întrebări. Mulțumesc, uh, domnul Vil, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule deputat. În primul rând, dați-mi voie să mă refer la problematica acestui casid de Dijon în contextul relațiilor noastre comerciale. Vă reamintesc faptul că Elveția, la 80% din importurile Elveției provin din Uniunea Europeană. Suntem un foarte important partener comercial al Uniunii. E vorba de al doilea partener comercial după Statele Unite ale Americii. Dar nu suntem membri, așadar există diferențe juridice care încă persistă și sarcina oamenilor politice de a găsi modul de a nu ne împiedica de aceste obstacole juridice uh, care sunt cauzate de suveranitate, ci de a găsi mijloacele practice ca piața să funcționeze și schimburile între țările noastre să funcționeze. E o parte a uh, motivelor introducerii principiului Casi de Dijon în Elveția. Și anume să găsim un răspuns pragmatic uh, ca să depășim obstacolele tehnice din domeniul comercial între Elveția și Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care a fost luată măsura în mod unilateral, pentru că, după cum a spus doamna profesoară, nu suntem membri UE, deci nu putem să dispunem de uh, reciprocitatea principiului Casi de Dijon acum, dar putem și așteptăm asta de la partenerii noștri europeni să obținem creativitate în domeniul juridic legislativ pentru a ne permite să avem și o anumită formă de reciprocitate în uh, domeniile nearmonizate. Ce dorim să, noi să evităm acum că acceptăm criteriile de producție raționale ale tuturor celor 27 state membre și e un element nou, deci criteriile de producție ale 20, celor 27 de state membre vor fi recunoscute în Elveția. Noi speră, sperăm ca exportatorii noștri să nu se găsească în situația în care produsele lor să fie uh, uh, frânate și să le, se pună obstacole de, uh, de situații în care încă nu există armonizare. Credem că ar fi un, uh, o, o, ar fi corect uh, să existe principiul bilateral. Iar apoi, sigur, uh, un alt obiectiv este să luptăm împotriva uh, creșterii prețurilor în Elveția printr-o concurență sporită. Apoi, mai este o situație în întreprinderile elvețiene, trebuie să, o, o întreprindere elvețiană care exportă trebuie să facă două linii de producție din motive tehnice și nu de siguranță a produsului, ci pentru a respecta legislațiile naționale din statele membre. De exemplu, trebuie definită greutatea unui ou în mod diferit dacă le exportăm din Elveția în Austria sau le exportăm în Germania. Și pentru produsele transformate, Asta înseamnă că pentru o mică întreprindere și uh, Elveția are o mulțime de IMM-uri, înseamnă că trebuie să aibă două linii de producție o întreprindere. Una pentru normele elve- elvete și una pentru normele fiecărui stat membru al UE. E vorba de cheltuieli inutile, credem noi. De aceea... Politic assez audacieux de dire, eh bien, on a... Am luat această măsură îndrăzneață, să spunem că da, avem uh, uh, încredere în normele Uniunii Europene pentru că sunt controlate de Comisie și de autoritățile din statele membre și acceptăm să le respectăm. Și e legitim ca în acordul de care dispunem acum și pe care îl negociem în domeniul agroalimentar, să obținem să, uh, puțină înțelegere, deși e drept ă, din punct de vedere juridic. Nu suntem membri UE, deci nu putem recunoaște jurisprudența curții de justiție în mod formal, dar sunt mijloace să uh, procedăm în mod diferit. Și acesta este mesajul uh, pe care dorim să-l adresăm astăzi colegilor noștri negociatori din partea Comisiei Europene, și anume să ajute acest parteneriat excelent care există la nivelul comercial și care este benefic pentru Uniunea Europeană, pentru că avem, avem o balanță comercială, aveți o balanță comercială în raporturile cu noi care vă este favorabilă. Deci haideți să găsim aceste mijloace împreună. Acesta ar fi mesajul. Mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Da, uh, președintele, Doamnă profesor, poate nu vă veți uh, supăra pe mine dacă vă dau cuvântul mai târziu, pentru că suntem într-o mică criză de timp, dacă, dacă nu dorea să spuneți ceva deosebit. Vă voi da cuvântul mai târziu și sper, acum cred că poate să, uh, e momentul să trecem la următoarele prezentări și, după cum spuneam, trecem acum la problemele legate de achiziții publice și protecția consumatorilor Știți că sunt probleme centrale ale activității comisiei noastre IMCO, deci îmi face o deosebită plăcere că îl avem pe aici pe, domn, pe domnul Steven Verhulst din partea autorității de supraveghere EFTA și care se ocupă de acest problem al de acest dosar al achizițiilor publice și de asemenea face mare plăcere ca din partea Consiliului Norvegian pentru Consumator să urez bun venit directorului de politici, domnul Audun Skeidsfall. Nu știu dacă am pronunțat corect dar uh, vă urez bun venit amândurora și atunci pentru 10 minute fiecare uh, vă dau cuvântul. În primul rând are cuvântul domnul Verhulst. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, în numele autorității de supraveghere a ELS ne bucură faptul că putem să explicăm Parlamentului European ce facem noi și să devenim mai vizibili și mai cunoscuți. Ne bucură așadar această invitație adresată nouă. Mi s-a cerut să spun câteva cuvinte în legătură cu politica noastră în monitorizarea implementării și aplicării regulilor de achiziții publice în statele ALS și SEE. Vă reamintesc, într-o remarcă pre- preliminară, felul în care funcționează acest sistem, pentru că documentele sunt adoptate la nivel european. Întregul proces trebuie să înceapă înainte ca aceste documente să devină din parte a sistemului spațiului economic european. Aceste documente sunt adoptate la nivel european eh, și trebuie să existe un proces la nivelul statelor ALS pentru a vedea dacă sunt eh, dificultăți speciale. Se poartă discuții cu omologii din Uniunea Europeană, în special Comisia, și la un moment dat trebuie să se ia o decizie în legătură cu incorporarea documentului în eh, spațiul economic european de către un comitet comun care are reprezentanți din partea Uniunii Europene și din partea statului respectiv. Avem așadar un sistem paralel, un set de reguli paralele aplicabile în Uniunea Europeană și în spațiul economic european și acest proces de adaptare durează, ia timp și eh, uneori trebuie să eh, vedem, să respectăm în uh, munca noastră reguli care pentru statele membre ale Uniunii Europene sunt deja uh, învechite. Pentru a vă da un exemplu practic, în ceea ce privește ultimul pachet uh, al directivei 2004, 18 și 17, este un set de reguli în domeniul uh, achizițiilor publice, aceste directive au fost adoptate în 2004 în Uniunea Europeană și au intrat în vigoare în, la începutul anului 2006. Însă aceste directive, de exemplu, au fost uh, adoptate în sistemul spațiului economic european în 2007 și au intrat în vigoare în 2007 chiar pentru Liechtenstein în 2008, ceea ce ne arată că întârzierile care pot să aibă loc, în ceea, că, lucruri ce ne arată întârzierile care au loc. În general, însă, pot spune că aceste legi, că legislația secundară a Uniunii Europene în domeniul achizițiilor, adică 10 documente de bază Acestea sunt uh, aplicabile în mare parte și în spațiul economic european. Acum așteptăm încorporarea noi directive conform recursurilor uh, în următoarele luni. Această directivă a intrat în vigoare deja pentru statele membre în septembrie 2009. Există așadar anumite uh, întârzieri în, și în acest domeniu. După cum am spus, voi explica puțin care este politica noastră și cum monitorizăm implementarea a ceea ce facem în domeniul aplicării. Este, de fapt, o politică cu două linii principale. În primul rând, avem politica monetară, implementarea documentelor spațiului economic european și avem proceduri interne clare, foarte stricte și un calendar strict pentru implementarea directivelor și regulamentele în statele SEE și AELS. În ceea ce privește directivele, statele AELS trebuie să ne trimită o notificare de implementare. În acest proces cerem statelor AELS să ne acorde nu doar referințe la legislația națională, ci și exemplare din legislația respectivă și, dacă este posibil, o traducere în limba engleză. Uneori pregătim și tabele de corespondență pe care le trimitem statelor ALS pe baza sau în funcție de complexitatea și importanța legii, eh, putem face și o evaluare de conformitate pe baza acestor informații. Aceeași procedură se aplică în ceea ce privește regulament, și în ceea ce privește regulamentele. În general, sistemul funcționează în următorul fel. Eh, dacă la trei luni nu primim confirmarea de implementare, începem procedurile de încălcare. După șase luni trimitem un aviz uh, oficial, un aviz motivat. Deci există o anumită flexibilitate, însă în ultimii câțiva ani am încercat să fim mai stricți în ceea ce privește acest calendar de implementare. Aceasta este prima linie a politicii noastre A doua list, linie este rezolvarea plângerilor și inițiativele pe care le putem lua în domeniul achizițiilor publice. Pentru a vă da o idee, în ultimii doi ani am deschis opt cazuri de plângeri și uh, 4 anchete noi. În lumina acestor fapte, pot să declar de asemenea că atunci când evaluăm aceste cazuri, nu examinăm doar legile aplicabile în spațiul economic european, ci și la documente interpretative adoptate de Comisia Europeană, de exemplu comunicări. Aceste instrumente uh, pentru legislația neobligatorie sunt și ele importante. Și eu personal am participat la comitetele consultative și noi încercăm să urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă în comisie. În ceea ce privește politica noastră în cazurile de plângeri și proprie inițiativă. Și aici vorbim despre con- contracte concrete și proceduri Am avut uh, o, în mod tradițional, o politică destul de specială. Deci dacă concluzia noastră era că s-au încălcat regulile spațiului economic european, întotdeauna trimiteam o scrisoare statelor AELS explicând rezultatele noastre și dăm posibilitatea statelor a ELS să recunoască aceste concluzii și să emită un, o declarație pentru a se angaja că nu se vor mai în, în, întâmpla asemenea uh, încălcări în viitor. Dacă obținem o asemenea confirmare, atunci închidem cazul și acest obiectiv a fost compatibil Uh, cu uh, ideea că despăgubirile trebuie căutate la nivel național și părțile interesate aleg proceduri naționale. Au existat și probleme practice pentru că aveam foarte multe cazuri în domeniul achizițiilor. Înainte, statele AELS aveau propriile organisme de plângeri după ce s-au înființat aceste comisii, numărul de cazuri s-a redus și pentru noi. Acum uh, revizuim politicile noastre pentru a fi mai stricți în ceea ce privește anumite tipuri de contracte, în special contracte pe termen lung, contracte de valoare ridicată. Aceste lucruri se fac și pe baza uh, jurisprudenței recente a Curții Europene de Justiție ceea ce dă posibilitatea Comisiei să uh, oblige statele membre care încalcă regulile să ia măsuri necesare pentru a rectifica aceste încălcări. Și cu această observație pot să închei pentru că finalizăm încă discuțiile interne pe această temă. Sper însă că am putut să vă dau o imagine în legătură cu ceea ce facem noi. Vă mulțumesc! Well, thank you very much, um, indeed. Mulțumesc uh, uh foarte mult, uh, domnule Ferhust. Cred că uh, ne, ne-ați impresionat uh, prin uh, aceste măsuri pe care ni le-ați uh, prezentat. Văd că membrii comisiei au uh, dat din cap uh, afirmativ. Uh, se pare că este o, un instrument foarte uh, util. Domnul Skatzdoll, sper că v-am pronunțat bine numele, ne va vorbi despre câteva aspecte foarte importante legate de consumatori. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi uh, membrii acestei uh, comisii. După cum știți, au avut loc uh, o serie de evoluții. Vivian Reding a vorbit la Madrid pe 15 martie și încerc să vă țin la curent în legătură cu modul în care privim lucrurile din perspectiva IELTS. Acum câteva informații de ordin general. Am început să lucrăm la această problemă în 2004. Am uh, comandat uh, un raport privind dreptul contractual european, apoi a venit propunerea Comisiei din octombrie 2008 și Uh, s-a vorbit acolo despre o înrăutățire a drepturilor uh, consumatorilor, consecințele care nu sunt uh, clare și s-a bazat pe niște ipoteze de lucru greșite. Propunerea a redus drepturile de a asigura prețuri mai scăzute și o selecție mai mare și răspunsul inițial a fost să punem întrebarea dacă scăderea protecției consumatorului va duce la o intensificare a uh, comerțului transfrontalier și va duce la o mai uh, mare selecție a și o gamă mai mare de produse sau uh, la prețuri mai scăzute. Dacă se pune prea mult accent pe uh, comerțul uh, electronic Cred că există un procent destul de uh, ridicat uh, în uh, țara mea, la nivel uh, comunitar, numărul procent este de 12%. Pe de altă parte, uh, mediul online uh, este foarte important și uh, în uh, discursul său la Madrid, Vivian Reding uh, s-a axat pe acest punct pe care îl susținem și noi am uh, uh, făcut uh, o documentare aprofundată și noi, chiar începând din 2007 când am făcut un raport aprofundat privind comerțul electronic. 45% au cumpărat electronic transfrontalier cu o penetrație națională de 98%. Este un studiu făcut în Norvegia și avem o penetrare a internetului foarte mare. Două tipuri de produse uh, au predominat. E vorba de bilete și uh, călătorii, dar de asemenea și achiziționarea de bunuri uh, la mâna a doua. Deci de la consumator la consumator care nu scad sub incidența directivei. Motivele pentru care nu se uh, cumpără uh, transfrontalier sunt uh, protecția slabă a consumatorului, 61%, și securitatea, așa cum este percepută în proporție de 60%. De asemenea, consumatorii nu verifică uh, termenii uh, contractuali, ceea ce probabil că nu este o surpriză foarte mare. De asemenea, am analizat Eurobarometru și am uh, descoperit că din punct de vedere al vânzătorilor nu există o susținere puternică uh, și anume uh, dispozițiile naționale ar fi un obstacol important în calea comerțului transfrontalier. De asemenea, studiul arată că diferențele de reglementare nu au un impact foarte mare asupra acestui tip de comerț. Și, uh, nu în ultimul rând, avem uh, raportul uh, Consiliului Consumatorilor din Norvegia privind datele personale în 2009. Noi am numit apatia contractuală faptul că consumatorii nu dau prea mare atenție anumitor condiții contractuale. Sunt uneori contracte de 44 de pagini, ceea ce înseamnă destul de mult. Uh, totul uh, se referă la modul în care este percepută securitatea. Dacă consumatorii folosesc uh, internetul ca o posibilitate de a cumpăra. Uh, provocările pe care a trebuit uh, să uh, le abordăm au fost limita scurtă pentru sau răstimpul scurt pentru depunerea plângerilor. De asemenea, vânzătorii au un drept nou de 37 de zile de anularea contractului fără niciun fel de costuri, de asemenea reduce posibilitatea de a declara abuzive termenele contractului și uh, este o stabilă în calea evoluțiilor uh, politicilor privind consumatorul. Avem uh, multe sugestii în legătură cu modul în care putem să promovăm acest tip de comerț noi considerăm că un uh, sistem uh, eficient uh, trebuie să fie pe măsura așteptărilor trebuie să avem un cadru uh, care să includă uh, cât mai multe prevederi. De asemenea, considerăm că o protecție cuprinzătoare împotriva termenilor, uh, termenelor termenilor contractual abuziv ar uh, constitui uh, și ea o cale. De asemenea, trebuie să uh, arăt că plata de către consumator este o problemă foarte importantă. Și de asemenea, trebuie să există căi de atac la îndemâna consumatorilor. Apoi, o armonizare țintită de plină dar acolo sau în sectoarele unde uh, există dovezi că astăzi armonizarea minimă constituie uh, un obstacol în uh, calea comerțului. De asemenea, armonizarea Uh, se va face numai uh, dacă uh, sunt stabilite standarde foarte înalte la nivelul întregului spațiu economic european. Și de asemenea trebuie să existe dispoziții clare, precise în legătură cu armonizarea. Sigur că sunt o serie de probleme dar uh, obiectivul comun este să sporim uh, încrederea consumatorului și să avem practici uh, comerciale serioase și credibile și cred că aici mă voi opri. Mulțumim pentru această prezentare. Raportorul pentru drepturile consumatorilor aici în primul rând, dar poate că ar putea să analizăm uh, unele din uh, punctele prezentării noastre dincolo de această reuniune, deci uh, poate în timpul prânzului. Iată, ne vei, veți uh, putea contribui la luarea de decizii a noastră, este foarte important, foarte bine și acum putem uh, începe nouă rundă de uh, uh, întrebări Este un proces interactiv și să vedem dacă există colegi care doresc să pună întrebări legate de aceste două prezentări pe care le-am auzit sau în general. Și înainte de aceasta, urez bun venit prietenului și colegului Paul Rubich, reprezentând delegația Parlamentului European pentru Elveția Islanda, Norvegia și spațiul economic european, sper că uh, această delegație reprezentată aici de domnul Rubich, care, prin care se formalizează relațiile noastre interinstituționale. Așadar, există întrebări pentru vorbitori? Domnul Schwab. Vorsitzender, um, aus Fairnessgründen äh, würde ich gerne Herrn Verhulst und Herrn da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările uh, lor și sigur comentariile lor vor, ne vor fi foarte de folos în discuțiile ulterioare în legătură cu regimurile de uh, achiziții publice. Ați făcut mm, comentarii foarte importante. E, sigur, e important să avem o poziție de egalitate nu doar în UE, ci și în țările terțe. De exemplu, în China, relația noastră cu China, uh, există probleme majore cu partenerii noștri în domeniul achizițiilor publice. E importantă și directiva pentru drepturile consumatorilor pe care ați menționat-o. Uh, deci poate că îmi veți permite să întreb uh, pe colega uh, Tobler să ne răspundă în ce măsură credeți că mm, proporționalitatea este relevantă când e vorba de angajatorii care trebuie să dea acea notificare de 8 zile despre care s-a vorbit sau într-o anumită perioadă fixă de timp, într-un anumit termen fix. Mulțumesc. Dacă cineva mai dorește să pună întrebări. Deci dumneavoastră a spus o întrebare doamnei Tobler, da. Deci, rog pe doamna Tobler să ia cuvântul acum. Thank you very much. I will be glad to address that uh, specific point. Mulțumesc. Uh, cu plăcere vă răspunde. S-a menționat aici un exemplu concret, acea notificare în termen de 8 zile și s-a pus întrebarea dacă va fi acceptabil acest termen în cadrul unei legislații bilaterale. Ei, din perspectivă uh, legală, în, așa, în atare situații se poate vorbi de o cerință discriminatorie care se aplică doar uh, furnizorilor de servicii din afara Elveției, uh, lucru întotdeauna foarte problematic. Elveția a încercat să replice că această cerință este prevăzută în acordul bilateral, care, uh, când se referă la legislația uh, Mm, privitoare la protecția lucrătorilor, uh, condițiilor lor de muncă. Și a, acesta a fost un prim test. Se poate spune că această, acest termen se referă la protecția lucrătorilor și dacă așa stau lucrurile, atunci uh, ex- sunt uh, respectate cerințele de proporționalitate. Poate că aici am putea fi mai critici și mi-asum libertatea de a spune asta în calitate de jurist. Sigur, gândindu-ne la faptul că e vorba de o cerință care nu există doar în Elveția, ci și în alte țări. Când e vorba acum de principiul proporționalității, e important ca măsura aleasă să fie cea mai puțin restrictivă posibil. Trebuie să fie ceva absolut necesar dacă există alte posibilități mai puțin uh, restrictive, acestea trebuie aplicate. Da, acum, dacă privim jurisprudența Curții Europene de Justiție, de exemplu, în ce privește cerințele de autorizație uh, anterioară, uh, vi se va spune că în majoritatea cazurilor e suficient să informezi autoritățile în legătură cu activitățile tale și în același timp uh, poți să desfășori activitățile economice fără întârziere sau fără alte piedici. Dar nu ne aflăm într-un astfel de caz. Ne putem pune întrebarea dacă acest caz este, eh, respectă principiul de proporționalitate, eh, pentru că e vorba de totuși de 8 zile pentru a face verificările și ne, ne putem întreba, întreba dacă nu ar fi suficient să ca autoritățile să fie informate în legătură cu modul în care sunt furnizate serviciile și după ce dispun de această informație, sigur, autoritățile pot verifica uh, dacă trebuie să ia alte măsuri, dacă există probleme, decât să oprească activitățile pentru 8 zile, impediment foarte uh, serios, mai ales pentru IMM-uri. Deci, din punct de vedere pur juridic, am o poziție critică. Nu știu dacă ar trece uh, testul Curții de Justiție astfel de măsură și Curtea de Justiție ar trebui să examineze prin respectarea principiului de proporționalitate. Uh, Uh, curtea a fost din ce în ce mai strictă când e vorba de principiul de proporționalitate, mai ales în aplicarea celor mai puțin restrictive măsuri. Deci ar, aș uh, pune aici un semn de întrebare dacă într-adevăr e vorba, o, o atare măsură este luată pentru uh, protecția lucrătorilor. Președintele, mulțumesc pentru această declarație. În contextul directivelor, directivei serviciilor, această problemă a fost una din problemele importante uh, evocate de IMM-uri în legătură cu aplicarea acestei directive. Și s-au introdus cerințe uh, de acest gen în directiva primei lucrătorii. S-a încercat să repare situația. Um, Well, I think there appear to be no other... Eu sugerez să trecem mai departe cu ultimele luări de cuvânt. Um, and, uh, then we can have a, a broad discussion because the final panel session is intended to be Deci ultima uh, ultima rundă de intervenții se referă la viitoarele perspective și problemele de caracter instituțional. Cred că domnul Rubich făcea pe vremuri parte a acestui grup, deci haideți să-l invităm să ia loc printre uh, uh, experți și apoi vei face prezentarea celorlalți uh, vorbitori. Deci, cred că și doamna profesor va putea să participe și aici, dacă dorește, sau poate să răspundă întrebărilor. În fine, cum va dori uh, domnia sa. Da, deci poate că veți răspunde la întrebări dacă sunteți de acord. Așadar, ă, mă bucur că avem aici pe dr. Andrea Entner Koch, director a ă, Unității de Coordonare ă, SE de la Liechtenstein. Domnia sa se ocupă de multe locuri de, de multe lucruri de interes pentru comisia noastră, cum ar fi centrul Solvit și uh, sistemul de informații pentru piața internă. Deci, iată, aveți o competență universală în ceea ce privește piața internă. Ne bucură prezența dumneavoastră aici, după cum ne bucură să avem alături de noi pe excelența sa domnul ambasador Jacques de Vatville, uh, șeful misiunii helvete uh, pe lângă Uniunea Europeană. Și din partea uh, Comisiei Europene avem și domnul Holmer, care va interveni aici, și domnul Paul Rubic, pe care l-am prezentat adineauri. Fiecare va avea la dispoziție 4 minute pentru un discurs și apoi, sigur, să putem avea și o rundă de întrebări pentru a sufleți discuția. Sigur, nu trebuie să răspundeți tuturor întrebărilor astăzi, însă raportorul va putea profita de ele uh, pentru a incorpora mai multe elemente în raport. Și acum, uh, după cum spuneam, dau cuvântul doamnei Entner Koch. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamne și domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a discuta perspectivele viitoare și problemele instituționale privind piața internă în SEE cu dumneavoastră. Fără îndoială, acordul SEE și-a dovedit valoarea în ultimii aproape 16 ani și după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, e timpul să privim spre viitor. În acest context, uh, va aș atrage atenția asupra raportului uh, profesorului Dobler, care ne dă o prezentare foarte bună și un rezumat foarte bun a funcționării SEE și provocările pe viitor. Aș dori acum să mă bazez pe acest raport și să mă concentrez asupra aspectelor practice de zi de zi a funcționării SEE și a provocărilor viitoare. În uh, introducere, privind cadrul instituțional, aș spune că tratatul SEE este unic, dar uh, echilibrat și dorește, s-a dorit prin el să se creeze o piață internă, nu doar cu statele UE, ci și uh, cele trei state ALS, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Așadar, piața internă Uniunea Europeană funcționează bine și la fel funcționează și SEE. Asta datorat cadrului instituțional al acordului, care a fost, s-a dovedit a fi unul dinamic și flexibil pentru o politică de integrare Uh, cu țări care aproape au stat uh, statul de membru. Uh, asta este dovedit de faptul că acordul SEE până acum, fără problemă, a răspuns provocărilor schimbărilor prin care a trecut și Uniunea Europeană din 1992 încoace. Din punct de vedere practic, pentru a îndeplini uh, scopul unui uh, SE omogen, uh, partenerii s-au asigurat de dezvoltările în paralel a, ale statelor UE și ALS în st- uh, zone de competență a acordului SEE. Uh, asta se face prin deciziile unui comitet comun și se reflectă în uh, într-un număr de aproape 6.000 de uh, legi. Uh, toate părțile uh, semnatare contribuie la buna funcționare a pieței interne și ratele de implementare sunt excelente. Uh, conform ultimelor date a autorităților din Liechtenstein, deficitul de implementare este acum la 0,4%, Norvegia are 0,5% și Islanda 1,3%. Însă, statele CEALS uh, e clar că doresc o aplicare uniformă a legislației UESE, dar pentru asta trebuie ca experții din statele SEAL să se implice în procesul de luare de decizii, deci procesul de a pregăti noi uh, uh, reguli. Posibilitatea de a participa la comisiile UE și în atelierele de implementare, din punct de vedere practic, este una foarte importantă pentru funcționarea pozitivă a pieței interne și a implementării uniforme și aplicării uniforme a regulilor pieței interne. Faptul că statele SE au putut până acum lua, participa, lua parte la aproape 500 de uh, comisii UE Eh, este nu doar un element dinamic, ci și una din motivele principale pentru care omogeneitatea eh, s-a putut realiza, lucru care va deveni încă și mai important eh, cu schimbările prin care trece UE. Poate că mai târziu aș putea spune câteva cuvinte în legătură cu directiva serviciilor, pentru că am fost responsabil pentru implementarea acestei directive în Liechtenstein Acum să vedem însă care sunt viitoarele provocări pentru acordul UE-SEE. În primul rând, uh, care va fi relevanța UE în viitor, mai ales după uh, fuziunea celor trei piloane. Deși aceste modificări nu afectează acordul nostru în mod direct, uh, pot face mai dificilă o evaluare a legislației relevante UE și în baza legală și poziția sa în piloane a fost utilizată ca o, implic, ca o indicație dacă legislația este relevantă. Asta s-a întâmplat până acum. Dar nu știu dacă se vor crea nou, noi probleme, pentru că evaluările individuale a relevanței pentru SE, a legilor UE, se face uh, oricum. Deci, uh, cele trei state SE au trebuit deja să se ocupe cu aceste uh, legislații care conțineau uh, uh, Mm, norme care nu uh, priveau acest acord al nostru. Uh, de aceea, provocările nu sunt noi în cooperarea UE-SE, Totuși, fuziunea acestor piloane uh, va însemna că e nevoie ca din ce în ce mai multe legi UE să fie monitorizate de aproape pentru a vedea dacă sunt relevante pentru acordul nostru și Poate că răspunsul va putea uh, fi găsit în texte adoptate în comun. E important să subliniem uh, că uh, uh, funcționarea corectă a pieței uh, comune va fi luată întotdeauna în considerare pentru că este uh, importantă pe toate statele SEALS. Mulțumesc pentru atenție și sper că va continua uh, colaborarea excelentă cu Parlamentul European și pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. And also, you, you sent us a very comprehensive... Vă mulțumesc. A fost un document extrem de comprehensiv care vorbește despre foarte multe aspecte ale directivei serviciilor. Acum am plăcerea să-l invit pe domnul ambasador Jacques de Vatteville să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru organizarea, acest, organizarea acestei audieri în care am putut uh, audia pe reprezentanții statelor AELS și am discutat despre relația între statele AELS și Uniunea Europeană. Salut această inițiativă. Discuțiile din această dimineață au pus în evidență importanța și complexitatea relațiilor între Uniunea Europeană și Elveția. Vă reamintesc că ne aflăm într-o situație paradoxală. Elveția este situată geografic în inima Uniunii Europene, însă, din punct de vedere instituțional, este în exterior. Ehm, este doar membru a spațiului economic european și este o sursă de comerț, investiții și e, uh, reprezintă o destinație pentru exportatorii din Uniunea Europeană. În fiecare an există un surplus uh, comercial cu Elveția de în jur de 15 miliarde de euro. Uniunea Europeană are în jur de un milion de cetățeni care locuiesc și uh, lucrează în Elveția și încă un milion de cetățeni elvețieni lucrează și trăiesc în Uniunea, Uniunea Europeană. Mai există și 200 de mii de cetățeni transfrontalieri care lucra, traversează în fiecare zi frontiera pentru a lucra în Elveția. Avem relații foarte bune între Elveția și Uniunea Europeană. Situația este destul de uh, îngemănată a economiilor. Avem o serie de legi uh, din achiul comunitar, dinamic, cu, combinat cu acorduri statice. Există, bineînțeles, și ten, tensiuni, fricțiuni, apar noi probleme și provocări din când în când, însă în același timp se fac și eforturi mari pentru a rezolva aceste probleme. Am vorbit, vorbit mult despre libera circulație a persoanelor și aș dori să menționez că în 2008, în fiecare zi lucrătoare, mai mult de 300 uh, cetățeni europeni au, își stabileau domiciliul în, în uh, Elveția și reciproc 10 cetățeni elvețieni se stabileau în Uniunea Europeană. Uh, este o situație asimetrică, însă dă dovadă de deschiderea pieței de lucru. Uh, a avut loc și o creștere de 16% anuală a muncitorilor transfrontalieri. Este un mare succes economic, chiar dacă există și îmbunătățiri care pot fi aduse. Elveția dorește să continue să dezvolte și să aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană Exemplul Casis de Dijon, unilateral, pe, arată că Elveția facă, a făcut ceva uh, curajos față de Uniunea Europeană. Ne așteptăm la aceeași deschidere, în special în domeniul agricol, din partea Uniunii Europene, care este mult mai protecționistă decât Elveția. Noi avem o disponibilitate să ne îmbunătățim relațiile. În negocierile în curs, ne confruntăm cu anumite dificultăți instituționale pe care le-am menționat, uh, o nouă provocare, deci uh, preluarea uh, achiului comunitar, jurisprudenței Curții de Justiție, într-un cadru în care este vorba de respectarea suveranității ambelor părți și a bunei funcționări a instituțiilor. Acest, noi suntem gata să facem față acestor provocări. Comisia a spus recent că aceste chestiuni care sunt, apar în mai multe dosare uh, trebuie tratate orizontal și trebuie lansată ideea unui acord cadru. O idee interesantă care merită să fie explorată mai mult. De partea Elveției, noi dorim să contribuim la consolidarea eficacității și a bunei funcționări a unui acord și să dezvoltăm relații la nivel economic și politic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președintele. Mulți realizăm în ce măsură uh, cetățenii Uniunii Europene merg în Elveția și ne-ați amintit acest lucru. Sigur, o să-i dăm acum uh, cuvântul domnului uh, Honor uh, de la DG Relax din partea Comisiei pentru a contribui și dumneavoastră la discuția noastră din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt de la Comisie de la DG Relax și sunt șeful uh, Serviciului de Relații cu Elveția și a alte țări uh, care pun în aplicare um, acordul SEE. Vreau să vă spun că, în primul rând, sigur, dăm o mare prioritate relațiilor uh, cu statele AELS, SEE și Elveția. Sunt vecinii noștri apropiați în toate privințele și uh, suntem aproape de ei atât cât se poate uh, să fii de niște țări care încă nu sunt uh, membre. Acordul SE care a intrat în vigoare în 1994 a funcționat uh, bine și a asigurat participarea uh, statelor AELS și SE în uh, piața uh, internă. Și așa cum au spus-o mai mulți în această discuție, acordul a funcționat foarte bine. Trebuie să spun că o mare parte a succesului uh, se datorează uh, statelor uh, AELS care participă, pentru că au creat această structură în doi piloni care este foarte credibilă și care este necesară pentru punerea în aplicare a acestui acord. Acesta s-a bucurat de credibilitatea preluării și înglobării Uh, ACHI-ului au autorități credibile de supraveghere și au colaborat uh, foarte bine uh, în multe instanțe. Avem de asemenea o curte a ELS care colaborează foarte bine cu Curtea Europeană de Justiție. Iată de ce acordul funcționează așa de bine. Acordul se a fost uh, uh, negociat în perioada 1992-94, atunci când accentul se punea pe uh, crearea pieței interne și realizarea celor patru libertăți. E natural ca acest acord să se axeze pe aceste aspecte. Însă legislația comunitară și achiul au evoluat foarte mult, s-au dezvoltat în alte uh, sectoare. Uh, cooperarea polițienească și uh, judiciară, una monetară uh, și sigur că toate acestea uh, pun o serie de provocări. Acordul este limitat însă la legislația pieței interne, acordul CEE. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că în trecut, atunci când se negocia un acord, accentul Uh, sau partenerul uh, esențial uh, pentru statele AELS era Comisia. Dar, sigur, acum competențele s-au dezvoltat conform tratatului de la Lisabona și Parlamentul are competențe sporite și credem că există un viitor pentru acest acord. El poate să uh, funcționeze atunci când s-a negociat uh, acest acord erau 12 state membre UE și 7 AELS, acum sunt 27 state membre UE și 23 uh, AELS. Și deci nu există niciun motiv să schimbăm un acord care funcționează. Acum, venind la problema Elveției, sigur, abordarea este total diferită. Avem o abordare uh, sectorială și bilaterală. Am realizat uh, multe. Avem două uh, pachete, avem peste 100 de acorduri, avem bilaterala 1 și bilaterala 2, dar uh, să vedem ce putem să realizăm cu această abordare sectorială, pentru că ea uh, consumă multe resurse și este greoaie. De asemenea, uh, s-a dovedit că există o limitare. S-a menționat cuvântul static. Renegocierea acordului în funcție de uh, evoluția achiului, ceea ce este un proces destul de greu în zonele unde se discută noi posibilități de cooperare, RICI, uh, agroalimente, în toate aceste zone, în toate aceste sectoare se uh, conturează o serie de probleme orizontale pe care trebuie să le rezolvăm cum uh, trebuie să procedăm cu achiul uh, care uh, evoluează, cu jurisprudența, cu supravegherea. Sunt chestiuni orizontale și trebuie abordate pe viitor într-o manieră, manieră orizontală și aceasta este provocarea pe care o avem în față atunci când e vorba de relația cu uh, Elveția. Și aici voi încheia prezentarea mea. Uh, mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cred uh, foarte clar că ați trasat uh, contextul în care lucrăm, ceea ce este foarte util pentru noi. Acum o să dau cuvântul uh, lui Paul Rubic să vorbească despre câteva dintre problemele cu care se confruntă delegația interparlamentară și veți beneficia de tot sprijinul nostru. Äh, es freut mich, dass wir heute hier wieder Mulțumesc, äh, domnule președinte. Mă bucură faptul că mă aflu astăzi aici äh, printre prieteni. Integrarea europeană, într-adevăr, este un proces de multe ori individualist. Dacă ne gândim la începuturile înființării pieței interne, iată, au apărut multe modele economice cu avantaje și dezavantaje. Pe de o parte avem unii pe care au ales integrarea, cum ar fi Austria, țara mea, dar uh, sunt și cei care, ca Elveția sau Finlanda, mm, nu au făcut la fel. Retrospectiv, uh, în ultimii ani a fost hotărător faptul că noi, în Uniunea Europeană, suntem pe deplin integrați, ne aflăm aici în comisii, în Parlament, avem un comisar, o curte, avem o comisie, avem o curte de justiție și deci suntem bine reprezentați, dispunem de toate informațiile și din acest motiv putem contribui la procesul de luare de decizie al Uniunii Europene nu e importantă dimensiunea unei țări, ci uh, personalitatea celor care efectuează o muncă de duc o muncă de convingere, lucru valabil inclusiv pentru nivelul administrativ, pentru funcționari. Aici avem mulți funcționari specializați care și-au dezvoltat competențele uh, foarte bine și vedem că acest model al integrării duce la, o mai, la, duce la mai multă codecizie. Pe de-o parte, acest model uh, face ca unele competențe să fie cedate, dar pe de altă parte uh, există și noi competențe care intră în joc, de la un stat național, sigur, <coughs> ne așteptăm să-și pună în comun o parte a competențelor cu celelalte state membre. Însă, e foarte important ca unul din cele 27 state membre să uh, intre în co-decizie cu celelalte state membre. Uh, bine, nu putem ca pe de o parte miniștrii să hotărască ceva și pe de altă parte deputații să iau cu totul o altă hotărâre iată, eu când am venit aici la Parlamentul European am fost la început foarte surprins că nu există um, probleme de înțelegere, deși avem stiluri, stiluri diferite. La nivel național uh, votăm un partid, se votează un partid care apoi formează guvernul și care apoi ia hotărârile politice. Uh, lucrurile stau complet diferit la nivel european. Er er aici Comisia uh, elaborează o propunere de inițiativă, este o întreagă procedură foarte complexă. Și apoi, sigur, în cele 27 state membre avem nevoie de o, opiniile experților și un acord în majoritate ca apoi la uh, Consiliu să, să se otrească în unanimitate nu totdeauna e uh, ușor de realizat acest lucru și în cazul comisiei cu cei 27 de comisari. Sigur, procesul acesta este încă în curs de desfășurare. Putem spune că doar acum începe discuția, pentru că apoi vedem, uh, au și miniștri de uh, resortul cuvânt de spus și apoi uh, eurodeputații aleși prin sufragiu universal au un cuvânt de spus. Uh, Sigur, aici uh, rolurile sunt puțin inversate, uh, pentru că miniștrii și deputații constituie aparatul uh, administrativ și dacă, doar dacă în Consiliu și Parlament există o majoritate, putem ajunge la o normă europeană. Acest lucru înseamnă că sunt necesare trei instituții europene pentru a se ajunge la o normă europeană. Eu, din experiența mea, pot să spun că aceste instituții lucrează independent una de alta Și cred că aici există mult mai multă libertate ca, de exemplu, în țara mea, Austria, și că aici decizia fiecare o ia conform propriilor competențe. Și în încheiere vreau să mă refer la ceva, uh, un lucru foarte important, cred eu, pentru că dispunem de piața comună cu 500 de mii de uh, consumatori și cu o putere care este probabil cel mai puternic din punct de vedere al puterii de cumpărare din întreaga lume. Sigur, au apărut și probleme, între timp vedem de exemplu, la capitolul uh, libera circulație a capitalurilor. Aici, suveranitatea națională uh, în domeniul fiscal rămâne uh, de competența statelor membre și multe state utilizează ca o armă împotriva pieței uh, unice. Asta cred eu că este o evoluție foarte periculoasă, pentru că în multe domenii avem acorduri nearmonizate de dublă impozitare lucru foarte dificil uh, pentru IMM-uri uh, care le cauzează cheltuieli suplimentare uh, complet, no, complet uh, inutile. Și în principiu, în domeniul duble impozitări, nu s-au clarificat multe principii. Noi dorim transparență sau dorim doar respectarea informațiilor cu caracter privat. Uh, Uh, problemă complexă pentru care mai este sigur nevoie de multe dezbatere. Avem principiul armonizării, a recunoașterii reciproce. Aici uh, noile state membre sau statele candidate care doresc să adere ar trebui să poarte cu noi discuții uh, pe care noi le-am privit foarte favorabil. Mulțumesc, mulțumesc, Paul. Sigur că trebuie să fim cu toții informați în legătură cu problemele, uh, problemele ce țin de piața internă. Bine, acum sper că începem o sesiune în care poate că ceilalți vorbitori invitați aici ne pot da o scurtă contribuție în legătură cu uh, provocările majore cu care ne vom confrunta pe viitor în dezvoltarea relațiilor noastre în contextul pieței interne poate în 30 de secunde uh, ne vor putea oferi idei, deci mă refer la fiecare invitat, să vă gândiți la, acea, la acest lucru, dar între timp întreb dacă colegii mei parlamentari au întrebări de adresat invitaților înainte de încheiere. Domnul Kreuzmann, mulțumesc. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva întrebări, dacă îmi permiteți, care mi se par de ordin practic. Am auzit astăzi că există probleme când vorbim de cooperare în, în, între Uniunea Europeană și Elveția. Poate aș putea să arunc lumina asupra a câteva, a câtorva probleme și să întreb pe experți ce soluții uh, văd în viitor pentru a rezolva problemele actuale. Există uh, tribunale, statele membre, diverse decizii care uh, sunt diferite de deciziile Curții Europene de Justiție statele, implementarea acestor acorduri nu a fost foarte ușoară în statele ALS. De aceea discuția de aici mi se pare foarte utilă pentru a acumula mai multe informații în legătură cu felul în care putem să-i facem pe cetățeni să înțeleagă propunerile noastre, probleme de implementare, sancțiuni oficiale și ce se întâmplă cu datele limită pentru implementare aceste propuneri, deja ar fi un pas înainte dacă am îmbunătăți acordul actual. L-aș întreba pe domnul ambasador în legătură cu un acord cadru, cum ar putea un asemenea acord cadru să ducă la îmbunătățirea implementării? Aceste lucruri trebuie să fie examinate. Trebuie să încercăm să implementăm acordul actual mai bine înainte de a discuta un acord cadru. Trebuie să re, res, discutăm și reciprocitatea ca principiu cheie în Uniunea, în Uniunea Europeană. Există și problema cotelor de lapte. Dacă ne uităm la cantitățile pe care le poate importa Elveția, vedem că problemele se complică. Reglementările reciproce sunt un punct cheie. Aș pune o întrebare experților. Care sunt opțiunile pentru o îmbunătățire generală a reglementării? Vă mulțumesc. Uh, cred că acum uh, voi invita toți uh, experții să se exprime în legătură cu această întrebare pentru a da tuturor cuvântul. Și domnul Rafael uh, vrea să pună o întrebare. O întrebare foarte scurtă în legătură cu perspectivele, întrebări pentru experții, pentru colegii noștri elvețieni. Care este perspectiva semnării unui acord în legătură cu serviciile între noi și Elveția? Um, Mulțumim. Începem cu doamna profesor Tobler, ehm, vom da cuvântul experților, ehm, domnul, dăm cuvântul domnului Verhulst și terminăm cu ambas, domnul ambasador. Deci este o ocazie pentru invitații noștri să ne ofere un rezumat foarte concis. Raportorul s-a pregătit să ia notițe în legătură cu provocările majore după părerea dumneavoastră, în legătură cu progresul în relațiile noastre cu Elveția. Mulțumesc, domnule președinte. Avem primit două întrebări de la domnul Kreuzmann. Cum se poate îmbunătăți situația de acum? Iar și cealaltă întrebare, că avem un sistem atât de deficient din punct de vedere al capacității. Noi am preluat doar o parte a pieței interne, avem o circulație mai degrabă de persoane decât de bunuri, pentru că acum avem acordul Schengen și o persoană poate să circule liber între Elveția și uh, statele membre, dar nu și bunurile transportate de această persoană. Uh, se vede că lucrurile nu stau foarte logic aici. Însă în acest sistem limitat, ni s-a pus întrebarea cum putem îmbunătăți modalitatea de funcționare. Este un lucru care reprezintă o provocare majoră și în documentele oficiale elvețiene, unde spunem că avem nevoie de o modalitate coerentă și bună de a implementa ceea ce avem. Și provocarea este că în unele cazuri trebuie așteptată jurisprudența pentru a, a lua o decizie. În alte cazuri avem nevoie de acorduri. acordul pentru servicii a fost discutat, însă există mesaje foarte diverse în, legăt- în Elveția în legătură cu a, această idee. Guvernul a spus recent că, de fapt, acest acord nici măcar nu este în discuții. Există mesaje contradictorii, așadar cum putem face sistemul să funcționeze mai bine. Aceasta este o provocare pentru că uh, această problemă apare la mai multe niveluri, la nivelul tribunalelor, autorităților, uh, autorităților, entităților politice. Nu există un răspuns ușor și simplu. Trebuie doar să fim uh, răbdători și să continuăm cu activitatea noastră de până acum. Îmi pare rău că nu, am nu pot să spun ceva mai clar, însă aceasta este evaluarea mea. Da, a fost într-adevăr o evaluare foarte scurtă. Bine. Doamna Reutmann, care este părerea dumneavoastră? Important. În primul rând, este important ca Parlamentul European și IMCO să uh, mențină această conștientizare uh, chiar și după elaborarea uh, raportului final pentru a evita toate obstacolele care se află în calea creșterii economice și a uh, comerțului. Depindem de asta și acesta este cuvântul meu final. Profesor Keders. Doamna profesor Keders, Mulțumesc. Aș spune că existența unor acorduri diferite face ca o soluție unică să fie dificilă. Dacă luăm uh, cazul Schengen sau dacă luăm cazul uh, acordului privind transporturile aeriene, suntem uh, uh într-o situație diferită pentru că ceea ce ne preocupă astăzi este echivalența legislațiilor, iar în cealaltă privință avem o preluare a achiului. Mi-am spus punctul de vedere asupra acordului pe care îl discutăm astăzi, dar o să, să spun că dificultățile decurg din faptul că fiecare parte a dorit să-și mențină suveranitatea legislativă și de jurisdicție. Aceste două elemente au uh, făcut să ajungem la acest uh, compromis uh, care șchioapătă mixt și de dezvoltarea jurisprudenței. Dacă vrem să trecem dincolo de sistemul pe care îl avem astăzi și să încercăm să-l îmbunătățim, e bine, astea vor fi chestiuni grele pentru a ține cont de elementele de suveranitate. Cele două importante chestiuni importante sunt dezvoltarea dreptului în Uniunea Europeană și ținând cont de acordul bilateral, dacă vrem ca acestea să evolueze împreună și apoi chestiunea la care s-a referit domnul eurodeputat și anume să existe uh, dorința de a veghea la bună aplicare a acordului și de a aplica sancțiuni, dacă este cazul. Asta este greu atunci când vrem o suveranitate uh, jurisdicțională. Trebuie să știm în ce măsură putem să uh, îmbunătățim adaptarea periodică a conținutului uh, achiului, care se va transforma în uh, conținutul acordului. Dacă facem asta de 3-4 ori pe an în cadrul comitetului mixt, încercăm să prindem din urmă și să integrăm toate evoluțiile în acest acord. Nu vor apărea noi chestiuni, noi concepte de Uh, drept. De asemenea, trebuie să știm dacă trebuie să avem pachete de jurisprudență pe care le vom transmite la Comitetul Mix pentru uh, a fi actualizate la nivelul sau cu jurisprudența. Apoi, problema este uh, cea a reglementărilor diferite, care reprezintă un obstacol pentru că trebuie să avem în vedere soluții care sunt uh, în alte acorduri. Asta înseamnă schimbarea calificărilor persoanelor, asta înseamnă acceptarea de către părțile contractante și acceptarea de către cele 27 de state membre ale Uniunii uh, Europene și uh, Elveția în legătură cu discuțiile politicele care au uh, loc pentru modificarea acordului. Deci elementul juridic uh, își are niște limite atunci când e vorba de căutarea unei soluții. Uh, uh, mulțumesc pentru că ați explicat lucrurile atât de clar. Paul Rubic a spus și el acest lucru per nestande. Sunt de acord. Într-adevăr, conștientizarea este importantă și, de asemenea, uh, Uh, recomandările făcute de profesorul Tobler sunt, în prezentarea uh, sa sunt foarte importante în legătură cu conturarea deciziilor și punerea în uh, aplicare și de asemenea doamna Koch a vorbit despre directiva privind serviciile și importanța acestea și cred că vom asista la evoluții interesante în viitor. Domnul Wild, mulțumesc, domnule președinte. Am, mai mulți vorbitori au spus că ar fi mai simplu pentru dumneavoastră instituțiile europene ca noi să fim membri UE, normal. Da, politica este o artă a posibilului, dar în paradigma actuală nu e posibil acest lucru. Însă trebuie să ne consolidăm relația și acest lucru îl, demo- îl demonstrează tot ce s-a spus în această dimineață. Suntem, avem același destin, deci trebuie să găsim soluții ad hoc între Uniunea Europeană și Elveția, pentru că nici de o parte, nici de cealaltă nu ne putem permite să stopăm evoluția relației noastre. Uh, pentru că relațiile dintre noi sunt prea importante pentru cetățenii noștri, avem aceleași valori, deci nu este niciun uh, obstacol de fond. Sunt obstacole juridice, instituționale, dar se pot rezolva pe calea de diplomație, a politicii, dacă avem și voința să facem. Și aș spune că o abordare realistă, ca să răspund întrebării dumneavoastră, și anume ce putem să facem astăzi, în paradigma actuală care ne-a fost impusă, eu aș spune că, în primul rând, să îmbunătățim gestionarea acordurilor existente și facem acest lucru prin comisiile, comitetele mixte. În al doilea rând, trebuie să dezvoltăm noi domenii de cooperare. Piața internă a Uniunii Europene se dezvoltă și e normal ca dezvoltarea asta să fie uh, urmată și de uh, Elveția și trebuie ca prin acorduri sectoriale să facem această relație dintre noi să evolueze. În al treilea rând, după cum s-a spus, într-adevăr trebuie să consolidăm relația dintre noi și au fost, ne-au fost oferite direcții în această dimineață. Sigur, un acord cadru ar putea fi una dintre ele, dacă mm, amândouă părțile doresc să-l aibă, apoi intensificarea dialogului politic, poate mai multă înțelegere de fiecare parte și suntem mulțumiți că în sfârșit Comisia acum doi ani a înființat o delegație pentru Elveția deoarece gestionarea acestor acorduri uh, făcea necesară această prezență la Berna a instanțelor europene, deși s-a făcut cu întârziere, s-a văzut că este utilă. Deci avem uh, soluții realizabile pe cale bilaterală și încurajez cele două părți să acționeze în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. Cred că uh, sunteți foarte optimist în legătură cu posibilitatea politicienilor de a rezolva problemele. Deci să așteptăm să vedem dacă aveți dreptate sau nu, dar oricum e bine că ați spus acest lucru. Acum domnul Fahust are cuvântul. Da, mulțumesc. Nu am prea multe comentarii de adăugat la cele ce s-au făcut deja. Cred că e important ca statele AELS să fie implicate în munca pregătitoare. Cât despre noi, vă puteți spune că, într-adevăr, există probleme pe masă de lucru, însă sunt comune cu cele de la nivel UE, deci nu e o problemă specifică UE, SE. Asta ar fi tot ce am avut de spus președintele, sau poate am putea să ne inspirăm din munca dumneavoastră din uh, domeniul contractelor publice, de achiziții publice. Dar uh, despre consumator, aspectul legat de consumator, ce ne puteți spune? Domnul Adun Sketchfall, cred că au fost puse multe întrebări, dar eu sunt încrezător că put- putem avea o dezbatere asupra tuturor aspectelor controversate legate de o deplină uh, armonizare a legilor care protejează consumatorii. Trebuie să vedem și care vor fi consecințele acestei armonizări de pline, consecințe economice, juridice. Dar sigur, trebuie să se facă studii ulterioare. De asemenea, consider că trebuie făcute cercetări din punct de vedere al consumatorilor ca să vedem cum uh, aceștia pot realiza și mai mult tranzacții transfrontaliere și astfel să amendăm directivele propuse. Și apoi să ne asigurăm că viitoarea directivă îmbunătățește drepturile consumatorilor cu un nivel mai ridicat de protecție și să țină cont de necesitățile, nevoile de zi cu zi ale consumatorilor. Deci eu sunt optimist. Eu cred că uh, și consumatorii europeni vor profita de noile posibilități oferite lor de piața unică. Pentru a ne asigura că acordul SE va avea succes și în viitor, văd o problemă și am două dorințe. Provocarea este că trebuie să intensificăm cooperarea cu Parlamentul European și sperăm că și celelalte comisii parlamentare sunt la fel de deschise ca și dumneavoastră. Și aș dori să ne asigurăm că experții SE, AELS pot să participe la comisiile uh, Uniunii Europene și la atelierele de implementare. De asemenea, conștientizarea că uh, valoarea să se uh, ia, țină în cont de valoarea acordului spațiului economic european pentru piața internă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, concluziona cu două dictoane două. Uh, uneori binele, prea binele este dușmanul binelui. Uh, atunci când vorbim despre măsurile de însoțire în ceea ce privește libera circulație a persoanelor și diferența cu piața internă. Există o controversă juridică uh, am vorbit despre problema proporționalității și atunci când vorbim despre proporționalitate, există elemente tehnice și dimensiuni politice și economice. În acest sens, trebuie să semnalez că riscul de dumping salarial și social este mult mai ridicat în cazul uh, Suediei, în cazul Elveției, care are un nivel de viață, nivel de trai printre cele mai ridicate din Europa și trebuie să fim conștienți de acest risc. În al doilea rând, devine, uh, apare problema acceptabilității politice. Nu a existat un acord în legătură cu uh, libera circulație a persoanelor. Dacă reîncepem să discutăm uh, măsurile de însoțire, riscăm să pierdem și ce am obținut. Vrem să avem un acord care Uh, funcționează ca acum sau vrem să rescriem totul? Al doilea element este provocarea menționată și mă alătur reprezentantului comisiei, domnul Rölmer, că avem și sunt de acord că avem și provocări instituționale. Dat fiind că opțiunea unei, ade, unei extinderi, unei aderări a Elveției nu este o uh, Uh, nu se pune pe termen scurt, trebuie să uh, avem o bună funcționare bilaterală. Al doilea dicton ar fi că acolo, uh, dacă vrei, poți. Dacă vrei ceva, se poate găsi o cale. Trebuie ca ambele părți să se angajeze cu bună credință pentru a găsi o soluție acceptabilă reciproc. Vă mulțumesc! Iar acum, domnul Traskovski, 5 eh, minute. Sunt conștient că mai exista încă o cerere de a lua cuvântul. Nu? Foarte bine, vă mulțumim pentru participare. Iar acum are cuvântul raportorul nostru, domnul Traskovski, eh, pentru a ne prezenta concluziile sale și uh, ideile sale de a înainta. Aș dori să mulțumesc tuturor experților și colegilor mei pentru că au participat la această audiere. Am primit uh, multe idei și clarificări. Uh, raportul final va trebui, ar trebui să fie gata pe luni și sperăm că acum va fi mult mai punctual. Multe dintre problemele din relațiile noastre cu statele SEE uh, și uh, ALS seamănă, seamănă cu problemele interne ale Uniunii Europene. Vor exista și uh, probleme în viitor. Se pare că sunteți aproape în centrul Uniunii Europene. Atenția noastră în acest raport, intenția noastră nu este de a da lecții cuiva, ci de a iniția un dialog. Mi-aduc aminte de perioada când lucram în uh, Ministerul Polonez al Integrării Europene, când uh, unii uh, reprezentanții ai Uniunii Europene, tineri și cu costume veneau și ne țineau lecții cu toată autoritatea de care dispuneau. Cred că situația s-a schimbat puțin, se pot face lucrurile în mai multe feluri Uh, Elveția și statele ALS sunt uh, parteneri foarte importanți, uneori mult mai destonici decât statele membre ale Uniunii. Uh, dacă apar probleme, trebuie să le abordăm în mod curajos și sunt de acord. Ați spus că mai prea binele este dușmanul binelui Obiectivul nostru este să facilităm viața operatorilor economici de ambele părți și să le acordăm mai multă certitudine. Dacă putem să ne ușurăm și viața noastră, de ce să nu o facem în același timp? Pentru a încheia, da, trebuie să fim uh, răbdători, dar vom încerca să fim mai ambițioși în raportul nostru și vă pot promite acela, acest lucru. Vă mulțumesc! Well, I'd like to um, thank our rapporteur. Îi mulțumesc foarte mult raportorului nostru pentru că a avut un rol cheie în organizarea acestei audieri și mulțumesc și secretariatului IMCO și echipei care a făcut aranjamentele necesare. În special mulțumesc uh, invitațiilor noștri care ni s-au alăturat și sper că veți păstra contactul cu noi. Bineînțeles, veți putea Uh, consultat raportul domnului Zakovski și veți putea urmări dezbaterile noastre uh, publice uh, pe internet. Mă bucură faptul că mai mulți invitați au salutat faptul că această comisie este interesată în acest domeniu de dialog cu partenerii noștri cruciali. Cu toții sunteți partenerii noștri în această uh, inițiativă de a aprofunda piața internă și este foarte bine ca noi să colaborăm cât mai activ cu statele membre și cu dumneavoastră. Este o responsabilitate pe care această comisie și-o ia foarte în serios. Însă bineînțeles că trebuie să uh, ne gândim și la cetățeni, la consumatori și la companiile care beneficiază în urma acordurilor noastre. A fost un schimb de opinii foarte fructuos. Uh, veți putea uh, citi raportul nostru care uh, sperăm că va arăta calea înainte pentru dezbatere. Vă mulțumesc tuturor pentru participare astăzi, pentru membrii comisiei noastre. Vă reamintesc că ne vom reîntâlni în data de 7 și 8 aprilie, însă întâlnirea din 7 aprilie va începe la ora 16.30 datorită unei rezultate, datorită unei sesiuni plenare speciale. Deci ne vom reîntâlni și joi 8 aprilie. Ne vom revedea atunci. Vă mulțumesc pentru prezență și drum bun celor care se întorc uh, în orașele lor.